Ok, colleagues, we waited a little bit. Dragi colegi, am așteptat uh, puțin pentru că, după cum știm, lunea colegii noștri călătoresc. Cred că totuși ar trebui să începem. Vă rog să faceți liniște pentru că vom începe ședința. Am uh, acordat uh, puțin timp pentru că lunea de obicei uh, colegii călătoresc și uneori întârzie, dar vom începe cu ordinea de zi pentru că avem foarte multe de făcut. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Avem o schimbare, de fapt, în ordinea de zi. Schimbarea este următoarea. Și anume, punctele 23 și de fapt, vom lua punctele 23 și 24 înainte de punctul 22. Cu alte cuvinte, vom termina discuțiile în comisia noastră înainte să avem uh, ședința comună cu Comisia de Bugete. Deci vom uh, termina discuțiile în comisia noastră, vom discuta și uh, chestiunile diverse, dar asta e pentru mâine după masă. Și mai avem o altă schimbare în ordinea de zi. N-am aici uh, numerele punctelor de pe agenda. Punctul 8 privind uh, situația pădurilor, raportul Heidi Hautala, a fost uh, schimbat uh, cu punctul 21, situația din uh, Irak de care se ocupă domnul Vairinen și asta pentru că doamna Hautala nu poate să fie prezentă astăzi la ședință. Punctul uh, dumneei va fi discutat mâine, deci uh, facem schimb de locuri între punctul 8 și 21. Adoptăm uh, ordinea de zi astfel modificată? Da, vă mulțumesc. Acum, anunțurile președintei în calitate de copreședinte al adunării parlamentare comune ACP-UE, lui Michel a lucrat la un proiect pentru tinerii executivi pentru a se familiariza cu ceea ce numește el misterele politicii europene. Au venit invitații noștri? De fapt, o să-i anunțăm când sosesc. Vor veni uh, niște invitați din Republica Centrafricană, dar îi vom uh, anunța când vor sosi. Vă reamintesc de asemenea că mâine este mm, aniversarea uh, accidentului de la Rana Plața și vom discuta despre progresele înregistrate și despre despre uh, progresele în acest sens, la 11.30 mâine dimineață. Uh, miercuri avem o întâlnire specială cu Concord, care este Coaliția Europeană a ONG-urilor. Vom vorbi despre următorul CFM, despre noul program de lucru și despre viitorul parteneriatului de la Cotonou. Vom vorbi de asemenea și despre măsurile de protecție împotriva exploatării uh, sexuale. Acestea sunt cazuri care au apărut în ultima perioadă. Deci vom discuta mâine de la 10 la 12.30. Vă rog frumos să veniți pentru că este o întâlnire importantă. Am uh, vești bune și despre staful nostru. Uh, Jesper Haglund s-a reîntors la noi. S-a dus la um, cabinetul președintelui cam acum un an și a revenit acum la comisia noastră. Mulțumim, Jesper, pentru că te-ai întors. Um, we also want to welcome Juliet. Îi uh, urăm bun venit și Julietei Pintilie, care este un nou asistent uh, în comisia noastră. Bun venit, Julieta, în comisie. Și Nicolae Ștefănuță este aici? Nu, nu mai este. Uh, el a fost la DV câteva luni, a plecat și va lucra la Comisia DROA o vreme înainte să plece la Washington, unde va lucra pentru biroul de legătură al Parlamentului European. Deci, vedeți, iată câteva schimbări la nivelul uh, staffului nostru. Trecem acum la punctul 3, uh, aprobarea proceselor verbale ale reuniunii din 19 și 20 februarie. Dacă aveți observații, vă rog să ne informați înainte de la sfârșitul acestei ședințe, dacă nu se consideră adoptate. Uh, procesul verbal uh, al reuniunii din 27 februarie va fi supus adoptării um, la reuniunea viitoare. În ceea ce privește observațiile, aveți uh, și um, minuta reuniunii din 20 martie. Dacă aveți comentarii, vă rog să le transmiteți secretariatului, dacă nu, le considerăm adoptate. Punctul 5. Anunțuri din partea Comisiei. Comisia nu are anunțuri? Foarte bine. Atunci vă mulțumim foarte mult. Și acum trecem la primul punct uh, important de pe ordinea de zi, și anume punctul 6 un schimb de opinii cu Mark Lowcock, care este uh, subsecretar general la Națiunile Unite pentru afaceri umanitare și coordonator al asistenței de urgență și sunteți uh, și șeful uh, OCEA. Cunoaștem cu toții activitatea um, acestuia în uh, comisia noastră. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Știm că ați venit la o conferință foarte importantă cu privire la Siria, care va avea loc în următoarele două zile la Bruxelles. Acum aș dori să vă spun câte ceva despre domnul Lowcock deține această funcție de la 1 septembrie 2017 și uh, este succesorul lui Stephen O'Brien, pe care l-am întâlnit la reuniunile anterioare. Înainte de a deține această funcție, Mark Lowcock a fost secretar uh, permanent la Departamentul Britanic pentru Dezvoltare Internațională, DFID. Cunoaștem cu toții activitatea acestui departament și lucrează de mai bine de 30 de ani în uh, gestionarea intervențiilor în situațiile de criză umanitară. Știm cu toții cât de multe astfel de situații există și cât de mult am lucrat și noi uh, pe acest subiect. Fără alte introduceri, am să vă dau cuvântul. Avem aici uh, câțiva eurodeputați. Domnul Norbert Neuser, Bogdan Venta, ei sunt um, de la PPE și de la socialiști. Domnul Vailand este vicepreședinte al comisiei noastre și sunt sigură că vor veni și alți colegi pe parcurs. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt uh, foarte încântat să fiu astăzi aici. Eu uh, sunt coordonator de asistență umanitară de urgență la ONU și scopul este de a oferi asistență pentru întregul uh, sistem de asistență umanitară și nu mă refer doar la sistemul ONU, ci și la Crucea Roșie și alte ONG-uri implicate. Știți că nu există un susținător mai mare sau mai important al acțiunilor umanitare la nivel mondial decât uh, noi toți la un loc ceea ce faceți uh, în Uniunea Europeană cu statele membre um, vă face să fiți cel mai mare susținător uh, al uh, acțiunii umanitare la nivel mondial. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră circumscripțiilor pe care le reprezentați pentru aceste eforturi. Dacă îmi dați voie am să vă descriu pe scurt evaluarea mea cu privire la um, asistența umanitară la nivel global și am să vorbesc despre crizele majore cu care ne confruntăm, după care am să spun câteva cuvinte despre oportunitățile viitoare și despre rolul important al Uniunii Europene, al Parlamentului European și al Comisiei dumneavoastră în valorificarea unora dintre aceste oportunități. Sistemul umanitar nu a fost nici când mai uh, eficient. În fiecare an, agențiile umanitare ajung la uh, zeci de milioane de oameni și salvează, fără îndoială, milioane de vieți. Și am uh, observat acest lucru în țările pe care le-am vizitat și în acțiunile pe care le-am văzut în Siria, în Yemen, Somalia, țările din uh, bazinul Ceadului. Știm cu toții ce uh, crize ne-am confruntat, minoritatea Rohingya, situația din Somalia, din Etiopia, Republica Democrată Congo, în care am fost recent, Sudan și Sudanul de Sud. Pretutindeni uh, unde mă duc, uh, văd zeci de agenții cu sute și mii de angajați care oferă sprijin uh, unui număr de milioane de oameni. Și uh, nu este nicio îndoială că acești oameni lucrează foarte mult și fără intervenția lor și cu sprijinul dumneavoastră milioane de vieți ar fi pierdute. Uh, Anul trecut uh, am intervenit în uh, Sudanul de Sud, uh, în Somalia, am ajutat populația Rohingya, am, i-am ajutat pe cei care au um, trecut granițele. Agențiile umanitare sunt mai bune și mai rapide în identificarea nevoilor decât înainte. Colaborarea între cei care intervin în prima linie la nivel local și Crucea Roșie și Semiluna Roșie a luat amploare. Agențiile umanitare se, se concentrează pe direcționarea cât mai rapidă a fiecărui euro către salvarea de vieți, mai mult ca oricând înainte. Aceste lucruri sunt adevărate și, pe de altă parte, nevoile sunt tot mai mari în fiecare an și este nevoie de tot mai mulți bani în fiecare an. Și atunci ne întrebăm cum se poate așa ceva. Este o întrebare bună, este un paradox aici. Pe de o parte, în ultimii 40-50 de ani, 100 de țări din întreaga lume uh, au avut uh, o creștere demografică de, foarte mare și uh, a crescut natalitatea, tot mai mulți copii au ajuns în sistemul școlar, dar pe de altă parte, 30 sau 40 de țări din Africa și Orientul Mijlociu nu au înregistrat aceste progrese. Uh, Acestea sunt locurile în care nevoia umanitară este cea mai mare și în unele dintre aceste țări nevoile sunt uh, în creștere. Anul trecut și anul acesta, noi la ONU și în apelurile lansate am uh, cerut nivelul record de resurse pentru a satisface aceste nevoi. Și există trei motive principale pentru care, în pofida progreselor înregistrate de aceste 100 de țări, în ultimii 40-50 de țări, pentru care apelurile noastre au crescut în ultimii ani. Primul motiv este că avem uh, acum cu un miliard de oameni uh, mai mulți pe planetă decât în 2005 și majoritatea dintre acești oameni uh, se află în țările în care este concentrată cea mai mare nevoie umanitară. Al doilea motiv pentru care această nevoie este în creștere se datorează valului de conflicte îngrozitoare cu care ne-am confruntat din 2010 încoace, în special în Siria. Și de altfel este principalul motiv pentru care mă aflu la Bruxelles. Bine, vroiam oricum să vin la Bruxelles, vroiam să vă întâlnesc pe dumneavoastră. Apoi am avut situații în Yemen, în Irak, în Cornul Africii, în uh, fostul bazin al Ciadului, uh, și de cele mai multe ori aceste situații au legătură cu terorismul, ceea ce a dus um, la o nevoie enormă de resurse. Al treilea motiv și cel mai important pentru care apelurile noastre sunt tot mai mari este că standardele în satisfacerea nevoilor umanitare au crescut. Acum peste 30 de ani, eu uh, mă ocupam de combaterea foametei în Etiopia la mijlocul anilor 1990 noi credeam că răspunsul umanitar înseamnă hrană și adăpost. Acum însă intervențiile sunt mai cuprinzătoare. Scopul este să-i menținem pe copii în sistemul școlar, vrem să oferim uh, servicii de sănătate, vrem să-i protejăm pe oameni și vrem să-i ajutăm să-și reconstruiască viața. Este un lucru bun că intervenția umanitară a devenit mai ambițioasă și mai cuprinzătoare pentru că um, efectul este reducerea suferinței. Apoi, există mai multe modalități importante prin care putem să consolidăm răspunsul umanitar. O astfel de modalitate se referă la finanțarea crizelor umanitare. Am să caricaturizez puțin, dar nu excesiv. De obicei, uh, apare o nouă problemă și lumea privește cum se întâmplă problema respectivă. Se clădește un consens, politicienii simt că trebuie să intervină, se mobilizează bani, apoi agențiile se pun pe treabă. Și de obicei durează foarte mult timp tot acest proces. De obicei, uh, în majoritatea crizelor cu care ne confruntăm, fie că vorbim despre cutremure, secete, inundații sau um, alte dezastre, știm că se vor produce. Nu știm Uh, când și unde va lovi următorul cutremur sau următoarea secetă, dar știm că acestea sunt caracteristici ale lumii în care trăim și am putea să dezvoltăm niște sisteme de răspuns și intervenție care să anticipeze mai bine astfel de situații. De exemplu, putem să folosim mai mult mecanismele de asigurări uh, primele săptămâni în această funcție am răspuns la uraganele din zona Caraibelor. Din fericire, multe dintre acele țări uh, aveau polițe de asigurare și um, decontarea, despăgubirea a venit în câteva zile. Deci încurajăm utilizarea asigurărilor. Pe de altă parte, trebuie să folosim și datele de avertizare timpurie și indicatorii aferenți. Și banii trebuie alocați mai repede pentru a combate situațiile de secetă. De exemplu, știm că unele țări sunt uh, în mod deosebit uh, vulnerabile la secetă și cu atât mai mult din cauza schimbărilor climatice. Nu trebuie să așteptăm uh, până când se produce uh, criza. Nu trebuie să așteptăm până când uh, instituim o măsură de intervenție. Putem să anticipăm problemele respective. De asemenea, putem să facem mai multe pentru a um, uni acțiunile umanitare și acțiunile pentru dezvoltare. Și uh, am salutat uh, textul uh, rezoluției adoptate de Parlamentul European uh, acum câteva săptămâni referitor la instrumentele de asistență pentru dezvoltare. Am citit acel text și acolo vorbeați despre prioritățile de pe agenda mondială pentru ca intervențiile umanitare să fie mai eficiente. Și se vorbea despre combinarea acestor acțiuni. În Somalia, unde mi-am petrecut foarte mult timp în ultimii 25 de ani, uh, Anul trecut am uh, abordat riscul de foamete și a fost creată o platformă de transfer de numerar prin care 3 milioane de oameni au primit un mic ajutor financiar pentru a nu ajunge în situație de foamete. Știm că în Somalia vor reapărea secete. Deci, ideea este să folosim această platformă care a fost creată pentru ca data următoare, când se va produce o secetă, oamenii vulnerabili, care sunt deja înregistrați în sistem, să primească o sumă mică de bani mai repede decât uh, în situațiile de secetă anterioare. Deci acestea sunt niște sisteme de protecție socială care au fost deja instituite în foarte multe țări și nu există niciun motiv pentru care nu ar putea fi uh, puse în aplicare în țări precum Somalia și Yemen. Am să vă mai dau un alt exemplu. De cele mai multe ori, agențiile umanitare cheltuiesc bani uh, în transportarea apei cu camioanele dintr-un loc în altul. Ar fi mult mai bine să lucrăm cu agențiile pentru dezvoltare și să investim în sisteme mai bune de gestionare a apei pentru a um, combate deteriorarea situației Uh, în care există un deficit mare de apă. Deci trebuie să există o colaborare mai mare și o coroborare mai mare între sprijinul umanitar și sprijinul pentru dezvoltare. Eu uh, am lucrat cea mai mare parte din cariera mea în agenții care se ocupau atât de partea umanitară cât și de partea de asistență pentru dezvoltare. Și chiar uh, Antonio Gutierrez, secretarul general al ONU, a pus accentul pe această combinare în abordarea sa de reformă a, de reformare a ONU. Uh, de asemenea, putem să devenim mai eficienți uh, și să utilizăm mai judicios resursele disponibile. Și am regăsit acest lucru și în textul adoptat de dumneavoastră. Știm că fiecare euro pe care îl cheltuiește o agenție umanitară pe cheltuieli administrative inutile, înseamnă că un copil nu primește un vaccin sau nu primește o masă. Deci avem un stimulent puternic să fim cât mai eficace și cât mai eficienți în activitatea noastră. Și salut uh, implicarea parlamentarilor care ne-au reamintit acest lucru uh, și care insistă că trebuie să fim cât mai eficienți. În urma summitului de la Istanbul s-au asumat foarte multe angajamente care vor contribui la eficientizare, la eficientizarea cheltuirii banilor. De asemenea, există angajamente pe termen mai lung pentru că multe dintre crizele cu care ne confruntăm uh, se prelungesc și de aceea este important uh, să planificăm uh, pe termen mediu decât să avem răspunsuri și intervenții stabilite de la an la an. Deci există tot felul de modalități prin care putem să devenim mai eficienți. Când am preluat această funcție, le-am spus uh, tuturor angajaților mei sau cei 2000 uh, de oameni care lucrează pentru OCEA în locuri foarte dure din întreaga lume. Deci, ei lucrează în Siria, unde se bombardează în permanență. Există 30 de birouri diferite în Republica Democrată Congo. Uh, ei lucrează în posturi foarte dificile în Somalia. Sunt oameni foarte pasionați uh, și foarte inteligenți. Uh, eu le-am spus așa, când uh, îmi voi termina mandatul, vreau ca lumea să gestioneze mai bine trei aspecte umanitare. În primul rând, cea mai mare problemă a noastră vine din comportamentul combatanților și beligeranților implicați în conflicte. Am văzut asta în Siria, Yemen, Irak și alte locuri. Am văzut acolo o scădere a conformării cu dreptul umanitar internațional se apelează tot mai mult la tactica asedierii și înfometării civililor în școli, spitale și așa mai departe. Și trebuie să facem ceva pentru a inversa această tendință. Am avut și înainte aceste probleme. Am lucrat foarte mult în uh, Balcani la începutul anilor 90 și ne smulgeam părul din cap la vremea respectivă pentru că nimeni nu-și asuma răspunderea. Și uh, abia după mult timp, domnul Milosevic, uh, domnul Caragici uh, au ajuns în fața tribunalului de la Haga. Uh, Uh, va trebui să susținem importanța asumării răspunderii și va trebui să colectăm uh, dovezi și mărturii. Al doilea domeniu în care vreau să văd progrese când uh, îmi voi termina mandatul și voi privi retrospectiv la ce am făcut, are legătură cu crizele alimentare. În opinia mea, foame, foamea poate să fie eradicată eu uh, sunt uh, într-o mică proporție irlandez și am aflat uh, despre um, foametea și despre criza cartofilor din Irlanda când milioane de oameni uh, au fugit din țară. Asta s-a întâmplat și în alte părți ale lumii. În ultima vreme, foamea a devenit mai rară și mai puțin uh, mortală. Nu există niciun motiv pentru care nu putem să eradicăm foamea din condiția umană și lucrăm la câteva inițiative noi în momentul de față pentru a atinge acest obiectiv. Apoi, al treilea lucru uh, în care vreau să văd progrese se referă la oamenii strămutați și la refugiați. Am avut uh, o creștere foarte mare a valurilor de refugiați, în special din cauza situației din Siria, dar am avut o creștere și mai mare în ceea ce privește strămutările. Și prea adesea aceste strămutări uh, care îi forțează pe oameni uh, să plece dintr-o parte a țărilor în altă parte a țării, au au continuat prea mult. Această situație durează de prea mult timp și avem nevoie de soluții mai rapide pentru oamenii strămutați. Uh, pentru că nu trebuie să îi lăsăm uh, să trăiască în uh, tabere insalubre, trebuie să aibă șansa să ducă o viață mai bună în altă parte. Am discutat mult cu oameni strămutați din cauza conflictelor și uh, ei ne spun de fiecare dată că ultimul loc în care și-ar dori să fie este tabăra în care trăiesc și vor să meargă în altă parte. Anul acesta ONU încearcă să instituie noi politici uh, care să fie adoptate de toate statele membre ONU. Uh, politici uh, care să aibă legătură și cu refugiații și cu migrația. Dacă am putea să ne îmbunătățim abordarea în aceste două domenii, uh, voi fi foarte mulțumit la finalul mandatului meu. Așadar, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat această ocazie să ne întâlnim și să discutăm. Și aș vrea să vă repet un lucru important pe care vroiam să vi-l transmit. Sprijinul dumneavoastră pentru noi este extrem de important și sper că um, în deciziile pe care le luați, uh, observați diferența pe care o faceți pentru viața a milioane de oameni din întreaga lume. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că ne-ați dat uh, această idee și câteva idei pentru acțiunile viitoare. Colegii doresc să intervină? Bogdan. Bogdan, Deci începem cu grupul cel mai mare, PPE-ul. Mulțumesc. Uh, misiunea mea este foarte ușoară. Sunt uh, cu totul de acord că informațiile pe care au fost uh, prezentate sunt extrem de importante. Trebuie să vedem însă cum anume putem flexibiliza lucrurile pentru ca răspunsul nostru să fie mai eficace, să putem să schimbăm între un proiect și altul mai repede. Spuneați de asemenea că se poate face mai mult în ceea ce privește securitatea alimentară și de asemenea situația avertizărilor. Um, există anumite succese, dar lucrurile se pot îmbunătăți. Așa pe întrebare în ceea ce privește colectarea datelor, pentru că lucrăm pe partea de digitalizare pentru țările în curs de dezvoltare. Ce am putea face pentru a îmbunătăți situația din diferite țări? Mulțumesc! Agenda digitalizării. Poate ne spuneți câte ceva despre partea cu Somalia, dar vom mai prelua câteva întrebări. Mă rog. Mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră interesant, care se bazează pe foarte mulți ani de experiență. Cred că se impune să reflectăm acest lucru. La început ați avut câteva vești foarte bune. Suntem în continuare cel mai mare donator. Eficacitatea s-a îmbunătățit și așa mai departe. Și ați mai menționat și faptul că cu toate acestea, E nevoie în continuare de foarte mulți bani pentru rezolvarea acestor probleme. Cred că ceea ce putem face noi în Parlamentul European este să apărăm bugetul pentru asistență umanitară, pentru că întotdeauna există și anumite atacuri la adresa acestui buget pentru că acești bani se folosesc oarecum în dezvoltare, dar nu se concentrează neapărat pe ajutor, pe, pe asistență umanitară, pentru că dezvoltarea asistența umanitară trebuie să rămână concentrată în acest domeniu. Apoi, sperăm să fim în măsură să rămânem cel mai mare donator și iată că acum eficiența s-a îmbunătățit și acum uh, acoperim uh, nu doar nevoile zilnice care trebuie rezolvate, ci ne uităm și la perspectiva pentru acești oameni, în special pentru refugiați și pentru persoane dislocate. Ce a menționat și Bogdan Venta este că trebuie să ne căutăm propria responsabilitate. Comunitatea internațională trebuie să fie foarte strictă, nu doar așa cum uh, s-a făcut în Serbia, ci la nivelul întregii comunități internaționale trebuie să existe acest raționament, că acolo unde e o responsabilitate trebuie arătată. Și trebuie să facem acest lucru și pentru contribuabilii noștri care ne întreabă despre modul în care se cheltuie banii. Un alt punct pe care am vrut să-l menționez este că săptămâna trecută a fost în Parlament președintele Franței, domnul Macron, care a venit cu o idee foarte bună și anume să acordăm mai mulți bani unor comunități acolo unde încercăm să rezolvăm problemele refugiaților. Știm că în Uniunea Europeană nu există solidaritatea necesară dacă ne uităm la anumite țări precum Ungaria, Polonia sau Slovacia, Și deci să se acorde, să se investească banii acelor comunități uh, locale care sunt dispuse să ajute persoanele dislocate sau refugiații. Cred că este o idee foarte bună să nu încercăm să pedepsim pe cineva, ci să-i ajutăm pe cei dornici. Și un ultim punct, pentru că spuneați că noi suntem cel mai mare donator, care este situația cu țări precum China, China Rusia, Statele Unite, India, poate, în ceea ce privește susținerea pentru asistența umanitară? Iată, aș avea și eu câteva întrebări, dar iată au fost deja destule întrebări și din partea colegilor mei. Deci vă dau ocazia să răspundeți mai întâi la acestea. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări importante. În ceea ce privește întrebarea domnului Venta, cred că digitalizarea oferă o adevărată oportunitate de transformare pentru reacție umanitară și vă dau două exemple în acest sens. În primul rând, cum anume putem folosi datele pentru a previziona problemele care ar urma să apară și să putem astfel reacționa mai devreme nu doar pentru a reduce suferința, ci uh, și pentru faptul că e mult mai ieftin să rezolvi problemele înainte să scape de sub control. Și de asemenea, lucrăm la o serie întreagă de uh, proiecte pentru a um, vedea cum anume putem lucra mai bine cu aceste date. În Statele Unite, când autoritățile în domeniul sănătății publice scanează orizontul pentru a vedea care ar putea fi următoarea izbucnire a unei, unui val de gripă. Nu se referă de sau <clears throat> la câți oameni merg la doctor sau la farmacie, ci se uită la câți oameni, de pildă, caută pe motoarele de căutare care sunt simptomele gripei de pildă. Și este o strânsă corelare cu astfel de izbucnire a unei boli. O, într-o manieră similară s-ar putea folosi datele în masă și pentru asistență umanitară. În Somalia, de pildă, știm că săptămâna trecută utilizarea de date pe telefoanele mobile a căzut pentru că își epuizau seră resursele ceea ce arată că um, sunt expuși și la foamete. Un al doilea exemplu, banii mobili și tehnologiile blockchain pentru a depăși problemele de acces. Un sfert de milion de oameni și-au pierdut viața în foametea uh, din Somalia pentru că el Shebein a prevenit uh, intrarea în țară a organizațiilor umanitare. Este mult mai greu pentru astfel de grupuri să prevină fluxul mobil de bani decât să oprească un convoi umanitar al Crucii Roșii. Ce am învățat uh, și săptămâna trecută din uh, Somalia este că piețele funcționează și se poate folosi un mesaj SMS ca plată. Deci folosirea tehnologiei digitale este o manieră de a ajuta oamenii, ceea ce nu reușeam în trecut. Și cred că aș putea să continui circa jumătate de oră în această direcție, pentru că sunt uh, foarte înflăcărat la gândul uh, ce s-ar putea realiza prin aceste tehnologii. Apoi, ați menționat exact uh, chestiunile pe care domnul Stielnides și colegii noștri de la ECO le-au ridicat în discuțiile pe care le-am avut cu ei. Și sper că și parlamentarii europeni sunt mândri de rolul pe care îl joacă Olca. Au un rol de lider întreaga lume, fac o treabă fantastică și sper că înțelegeți uh, ce comor aveți în această organizație. Sunt complet de acord cu observațiile dumneavoastră legate de răspundere. Acțiunile umanitare sunt o manieră foarte ieftină de a salva vieți. Costă circa 70 de cenți uh, pentru a salva viața pentru cineva care se află într-o criză umanitară. Deci, uh, practic, uh, um, cu cei mai puțini bani pot salva o viață, practic, prin astfel de intervenții. Eu, ca formație, sunt contabil și de aceea sunt unul dintre cei care încearcă întotdeauna să se asigură că banii ajung la cine trebuie să ajungă. Pentru că dacă nu o facem într-o manieră judicioasă, nu reușim să protejăm uh, un număr uh, de oameni pe cât ne-am dorit. Două treimi din banii pe care îi colectăm la nivel de ONU pentru asistență umanitară vine din partea celor mai uh, importanți cinci donatori. În acest an am negociat cu guvern în Arabia Saudită și Emirate o contribuție de 930 de milioane pentru ajutorarea Yemenului. Și am obținut asta printr-o singură plată. A fost cea mai mare sumă obținută în urma unui singur apel. Și sigur, uh, lumea ar putea contribui mai mult și ar putea juca un rol mai important. Trebuie să în interesul tuturor până la urmă ca aceste probleme să se rezolve. Și acum revin la celălalt punct pe care am dorit să-l menționez ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Important este ca problemele să se rezolve acolo de unde încep și să nu aibă posibilitatea să se răspândească. Știm că în 2015 au venit un milion de oameni uh, în Europa, majoritatea din Siria și asta datorită faptului că eforturile noastre de colectare de bani în 2014 au avut mai puțin succes decât în 2013 sau în 2012. Și, practic, unul din mesajele pe care vreau să-l transmit celor care vizitează conferința de la Bruxelles este că e important ca la apelurile noastre să obținem suficientă finanțare pentru Iordania, Liban și Turcia, de pildă, care găsuiesc cel mai mare număr de refugiați. Astfel încât uh, să-i poată îngriji dar și pentru ca noi să putem proteja stabilitatea, în special a Libanului sau a Iordaniei, care au suportat uh, o povară imensă în ultimii 8 ani. Dar, uh, ca în cazul tuturor celelalte probleme, este mai bine să le abordezi acolo de unde încep și să nu se ajungă ca consecințele să se răspândesc în multe alte locuri. Um, am să încep și eu cu întrebările mele. Am fost în Turcia într-un uh, tabără de refugiați în 2015 și eram acolo tocmai în momentul în care situația era explozivă. Și mi-aduc aminte de supărarea autorităților din Turcia care simțeau lăsate singure și această mm, supărare politică s-a transformat în simpla deschidere a granițelor și am aflat ce se poate face dacă nu există răspunsul umanitar adecvat. Și este important să reamintim colegilor noștri acest lucru. Mai târziu vom avea o sesiune de întrebări adresată Comisiei și unul din colegii noștri întreba Comisia de ce pentru apelul umanitar pentru 2017 doar uh, la 53% s-a ajuns cu finanțarea 6, milioane, 6 miliarde pentru 4 ani au fost angajați uh, anul trecut și doar 53% au fost finanțați uh, într-adevăr. Deci, uh, cu alte cuvinte, oamenii se și-au angajamentul, dar nu oprează plățile efective până la urmă. O a doua chestiune. M-a bucurat să aud uh, ceea ce a spus în func- legat de respectarea legislației internaționale în domeniul umanitar și revenirea într-o situație unde combatanții uh, respectă legea internațională. Unul dintre discursurile cele mai impresionante a fost acela cu ocazia premiului Saharov decermat a două femei jeside care au povestit soarta lor și ce s-a întâmplat și inclusiv la spital în țara lor. cum vor fi abordate și abuzurile care au avut loc. Eu cred că e important să luăm lucrurile mai în serios, să vadă oamenii că acțiunile lor au uh, consecințe. Sigur că aici vorbim de indivizi, dar uh, există și probleme în care statele sau guvernele însă își acționează și nu respectă legislația internațională. Îmi place ideea eradicării foametei. În momentul de față pregătim noua generație de programe pentru Uniunea Europeană. În mai Comisia va publica cadrul financiar multianual, adică bugetul pentru 2021 până în 2027, cu o generație nouă de programe. Și poate că uh, ar trebui să întrebăm dacă și eradicarea foamei sau foametei este un obiectiv. Deci dacă ar fi să solicităm modificări uh, la nivelul instrumentelor noastre, ce sugestii ne-ați da? Și în fine, în ceea ce privește persoanele dislocate, intern și refugiații aflați în special în țările vecine, care sunt cele mai bune exemple pe care le-ați văzut în uh, ceea ce privește modul în care au procedat uh, țările cu astfel de situații. Ne vom uh, deplasa în Uganda în câteva săptămâni și <clears throat> am aflat că acolo sau este, sau Uganda este un exemplu excelent pentru că oamenii au fost lăsați uh, să-și cultive pământ și așa mai departe pentru a putea avea viață normală, la fel ca și în Turcia pe alocuri pentru a-și acestea pentru a avea viață cotidiană cât de cât. Am văzut asta și în Grecia, unde refugiații, având asigurat o mică finanțare, au putut să meargă la piață să-și procure și să-și gătească propria mâncare. Acum o să dau cuvântul domnului Schaffhauser. Oui, Madame la Présidente, excusez-moi. Doamnă președinte, vă rog să mă iertați, avem Comisia AFET și am intervenit acolo pe Libia, deci n-am putut să fiu în același timp și la DEVE și la AFET, unde sunt uh, membru cu drepturi de pline. Asistentul meu însă m-a prezentat, mi-a prezentat ce ați discutat până acum. Eu aș avea o întrebare. În primul rând, eu nu cred că sistemul de ajutor umanitar este foarte eficient și o spun uh, pe baza unei experiențe. Nu spun că sistemul nostru, ci în general sistemul de ajutor umanitar. De ce? Pentru că asistăm în manieră sistematică la distrugerea de multe ori a unor state, cum ar fi Libia, ar fi putut să fie cazul Siriei, dacă nu am fi putut, datorită Rusiei, să îl salvăm pe Assad, spune vorbitorul, uh, într-o situație în care nu mai sunt uh, state, e foarte greu să te organizezi pentru ajutorul umanitar. Trecem prin organisme non-guvernamentale și aici aș vrea să vă pun o întrebare. Ceea ce e foarte clar este cum, fiind dat că trecem prin ONG-uri, avem o, un viitor foarte mare în uh, acest ajutor umanitar și în continuarea sa. Adică, altfel spus, eu nu cunosc altă experiență de a dezvolta lucrurile decât dacă un stat uh, își asumă această dezvoltare. Așa se întâmplă în toate statele, în toate țările. Nu s-a întâmplat niciodată ca un ONG să poată să ajute la reconstruirea unei țări. Deci în momentul în care noi trebuie să ajutăm ONG-urile datorită ajutorului de urgență pe care trebuie să-l acordăm, ne aflăm într-un sistem viciat și dumneavoastră interveniți, veți interveni și mai mult în următorii ani, până la momentul când nu va mai exista un buget, pentru că peste tot vom avea aceeași situație. Deci întrebarea este cum putem să ieșim din acest cerc vicios. Întrebarea pe care vă pun nu este legată direct uh, cu meseria dumneavoastră, cu analiza pe care o faceți, dar întrebarea e cum să ieșim din acest cerc vicios. Trebuie să ajutăm, trebuie să ajutăm și mai mult pe viitor și ceea ce este sigur este că nu organizațiile non-guvernamentale vor fi cele care vor putea să repună pe picioare dezvoltarea și să ne facă pe noi să intervenim mai puțin. Cum putem să ieșim din acest cerc vicios? Cum putem să reconstituim statele și să ieșim de treci din această problemă? Aceasta este chestiunea fundamentală pe care aș vrea să vă cer părerea. Mulțumesc! Mulțumesc! O să uh, adunăm uh, întrebări, acum puteți răspunde. Mulțumesc! Aș vrea să încep cu întrebarea pe care mi-a spus-o în legătură cu Siria. Nu știu ce va face lumea cu apelul pe care îl vom lansa noi anul acesta, în care noi cerem 3,5 miliarde de dolari pentru a aproviziona 30 de milioane de sirieni care au nevoie de ajutor umanitar în cadrul țărilor și după aceea 4,5 miliarde de dolari pentru uh, persoanele care sunt responsabile cu refugiații în afara statelor. Uh, Până miercuri la prânz o să avem aceste întrebări uh, pe care o să le vedem poate și în presă, dar uh, după cum am spus, ar fi bine să răspundem mai întâi general la întrebare. Am văzut în 2013 uh, ce s-a întâmplat în momentul în care n-am fost atât de generoși în răspunsurile noastre. Uh, Un lucru pe care instituțiile europene ar putea să-l facă, să, să, să facă pentru ca să contribuie mai mult la acest uh, obiectiv de a combate foamea și a îmbunătăți securitatea este să încerce să se uite pe cât se poate de pe termen lung în planificarea ajutorului pentru dezvoltare. De fapt, foarte multe din uh, ceea ce găsim în programarea pentru ACP Vedeți că avem acolo exemple foarte bune. Dacă studiem acel model, ne dăm seama că cu cât suntem mai uh, vizionari pe termen lung, avem un răspuns mai bun. Astfel, putem să ajutăm acele 30-40 de țări, de asemenea, care nu s-au bucurat de progresul pe care l-au înregistrat alte state care au mers pe același parcurs. Trebuie să fim totuși realiști, pentru că unele țări care sunt, de exemplu, vulnerabile față de secete, vor fi din ce în ce mai confruntate cu seceta din cauza schimbărilor climatice. Deci ceea ce trebuie să facem, dincolo de a încerca să accelerăm uh, dezvoltarea, este și să creăm anumite rețele de securitate, anumite plase de siguranță care să poată reacționa în momentul în care apare o problemă. Acesta este felul cel mai ieftin, aș spune, de a rezolva problema în zonele care sunt vulnerabile față de secetă. Soluțiile pe termen lung, lung pentru insigur, nesiguranța uh, alimentară este, sunt, de exemplu, pacea și securitatea, sisteme politice care să răspundă la nevoile oamenilor și dezvoltarea. Acestea sunt, de fapt, nevoile. Nu există vreo rețetă care să nu implice aceste trei elemente. Dacă ne uităm la toate țările care au trecut prin acest proces în ultimii 50 de ani, vedem că au marcat cele trei uh, tangente. La exemplul persoanelor strămutate, cred că Uganda, de exemplu, este un exemplu bun în, în acest sens. Politica refugiaților, de exemplu, este foarte bine gestionată, persoanele au acces la sol, au acces la servicii, la, la mare și fac mai multe decât dacă ar putea să fie, de exemplu, ținuți în um, tabere unde nu pot, de fapt, să contribuie la propria lor aprovizionare. Una din deciziile importante de la conferința pe Siria care a avut loc uh, acum 2 uh, ani, în 2016, a fost un pact, uh, deci una din conferințe a dus la un pact de susținere a Iordanului de a ajuta mai mult, uh, mai mult sirieni de a intra în sistemul de educație și de a le, or, de a le oferi permise de muncă, ceea ce a fost asociat cu accesul către piața UE, care a fost oferit de UE, pentru, prin export, de exemplu. Eu zic că aici avem de-a face cu o mai bună abordare decât uh, cea în care se țin oameni în tabere de refugiați uh, în care nu pot contribui cu adevărat la rezolvarea problemei. Experiența din 2016 a fost cât se poate de pozitivă și uh, se întâmplă, din păcate, numai în unele locuri, nu în toate. În legătură cu ultima întrebare care mi-a fost pusă, după cum am zis înainte, eu am lucrat pe acest subiect mai mult de 30 de ani. Sistemul umanitar este eficient și uh, dacă funcționează bine, poate să salveze 10 de milioane de vieți în fiecare an. Nu există niciun dubiu că lumea ar fi mai bună dacă nu s-ar întâmpla aceste nenorociri. Nimeni nu dorește să se moară în anumite locuri de pe planetă. E clar că statul în fiecare țară trebuie să joace un rol uh, fundamental pentru a crea condițiile, pentru ca cetățenii să poată să înflorească și să, și a, uh, să ducă o viață în care să poată să-și uh, să fie aibă nevoile satisfăcute, dar în anumite state e nevoie de mai multe pentru a putea atinge așa ceva și de aceea ONU, în rezoluția care a creat postul meu în 1991, s-au pus de acord toți membrii uh, Uh, că există circumstanțe în care dacă guvernul nu este capabil să o facă, sistemul umanitar trebuie să ofere această asistență. ONG-urile sunt cele care intervin și aduc o contribuție foarte importantă în ultima parte a aprovizionării pentru uh, asistența umanitară și foarte multe dintre ele sunt uh, ONG-uri naționale care cunosc condițiile locale și sunt cele mai eficiente astfel. ONG-urile, după experiența mea și în țările mai puțin dezvoltate, joacă un rol foarte important și în mod crucial um, pentru că trag la răspundere guvernele. Foarte multe țări, de exemplu și în UE, ON, foarte multe ONG-uri uh, sunt, sau grupuri de lobby sau alte, alți ofertanți de servicii, uh, joacă un rol foarte important și în UE, spuneam, și fac o presiune care este necesară. Deci ONG-urile nu pot să se, înlocuie, să se înlocuiască rolului uh, statului, dar într-un stat în criză, ONG-urile pot să joace un rol fundamental. Mulțumesc! Mulțumesc! Altceva ce am mai discutat este un spațiu foarte mic pentru societatea civilă în multe țări. Una din subiect, unul din subiectele pe care uh, le tot repetăm este tocmai să spunem că aceste organizații trebuie să facă să se simtă guvernele foarte jenate, nu să vină acolo numai pentru ca să laude ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici, Marc, ne-ați dat o privire de ansamblu foarte bună, avem acum destule idei pentru a ne dezvolta următoarele programe pe următorii ani. Dacă ați putea să ne dați și alte idei despre felul cum poate fi uh, Um, reorganizat ajutorul umanitar. Ni se pare un lucru foarte bun pentru că noi vrem să rămânem angajați față de educație, față de ajutoarele concrete. Sper ca oamenii nu doar să promită bani, și, ci și să poată să ofere acești bani și ajutorul necesar. Vă mulțumesc pentru prezență. Okay, thank you, colleagues. Um, for that Mulțumesc, dragi colegi. Acum putem să trecem la punctul 7 și anume bugetul. Am vorbit puțin de bugetul pentru ajutorul umanitar și că nu trebuie să-l reducem și acum vorbim despre bugetul 2019. Mă bucur să-l avem pe raportorul general pentru secțiunea comisie din partea bugetului Mulțumesc, domnule Vioti, pentru că ați venit aici. Îmi pare rău că a trebuit să așteptați un pic, dar sper că și vice șeful uh, aspectelor umanitare de la ONU a fost uh, o inspirație pentru dumneavoastră și că ați putut primi vești bune pentru bugetul 2019. Sper eu acum că ne dați și nouă aceleași vești bune. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. îmi aloc această responsabilitate chiar eu, pe care mi-ați uh, da, redat-o spunându-mi că trebuie să vă dau vești bune. Într-adevăr, vă simt această responsabilitate și eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitate și pentru această discuție care cu siguranță va fi foarte utilă în primul rând, va fi vorba despre metoda de lucru. Vreau să vă spun uh, că eu, ca raportor general al bugetului pentru 2019, am ca intenție, în măsura posibilului, să implic cât se poate de mult colegii și activitatea pe care o vom prezenta în timpul concilierii finale cu Consiliul și Comisia și în această direcție trebuie înțeleasă activitatea pe care o începem acum de colaborare cu comisia dumneavoastră. Eu aș vrea să mă refer mai ales la punctele principale care cred eu interesează comisia DEVE și care sunt deja conținute în parte în raportul în linii directoare pe care le-am votat în martie și care va fi esențială pentru bugetul anului următor. În primul rând, ideea foarte importantă legată de fondurile pentru refugiați și pentru migranți, refugiați și solicitanți de azil. Aici trebuie să ținem cont întotdeauna de cheltuielile și evoluțiile în curs, de crizele diferite care ar putea să și apară pe parcurs. Aici am convingerea că, dincolo de programarea financiară, Comisia Europeană va putea să ceară finanțări mai ales în domeniul ajutorului umanitar. Apoi, tema instrumentului pentru refugiații din Turcia e un subiect foarte important, după cum știți, și ar trebui să dăm drumul la a doua tranșă de ajutoare pentru Turcia, pentru uh, mecanismul de, fa- de facilitate, și pentru aceasta avem un acord în Consiliu despre felul în care trebuie să fie finanțate aceste 3 miliarde care vor merge către Turcia. Propunerea este, și noi suntem de acord cu ea, să urmărim ceea ce s-a făcut cu prima tranșă de fonduri, adică o treime din bugetul comunitar și două treimi din bugetul uh, de la contribuțiile statelor membre, să fie așadar împărțirea, și Uh, în Consiliu încă nu prea există consens, există anumite țări care ar vrea să lase toată suma de 3 miliarde uh, din bugetul Uniunii Europene. Și pentru noi aceasta e o poziție inacceptabilă, e o poziție pe care nu o putem împărtăși. Statele membre trebuie să nu se scuture de responsabilitatea pe care o au aici. Vom vedea apoi ce se va întâmpla mâine, poi mâine cu conferința pe tema Siriei, care se va desfășura aici la Bruxelles. Ne-am angajat noi, Uniunea Europeană, deja cu 1,275 de miliarde de euro și avem motive să credem că vor fi uh, confirmați cei 560 de milioane care previn de asemenea din uh, bugetul UE. Foarte important pentru noi și pentru tot Parlamentul și pentru toată lumea, zic eu, este tema care ține de urva. Ocuparea uh, refugiaților uh, și gestionarea refugiaților palestinieni. Uh, Aici um, zic eu că mă va mai fi de discutat în următoarele luni pentru ca să vedem cum putem să facem față deciziei uh, Statelor Unite de a-și uh, schimba, modifica contribuția față de agenție. Deci Statele Unite uh, nu vor mai contribui ca până acum și va trebui să contribuim cumva să compensăm această, această lipsă din UNRWA. Vreau să mai fac două precizări în legătură cu cheltuielile umanitare și atât pe partea de angajamente cât și pe plăți. Din nou vor fi prioritare aici uh, fondurile pentru refugiați, având în vedere evoluțiile din ultima vreme din uh, partea aceasta. Vorbesc aici de conflictele care au uh, apărut în Siria, Yemen, Irak, Ucraina, Afganistan Myanmar, Libia, Sahel, Chad, Africa și așa mai departe. Deci aici, în funcție de dezastrele naturale, de intensitatea lor uh, și de schimbările climatice care au dus la aceste fenomene, va trebui să ne concentrăm atenția mai mult sau mai puțin pe subiectele acestea. Și ultimul punct uh, cu care vreau să închei și care întărește poziția Comisiei DV este că atât DCI-ul, instrumentul de cooperare și dezvoltare, cât și ajutorul umanitar trebuie să beneficieze de un nivel foarte bun de uh, execuție, atât în plăți cât și în angajamente. Mi se pare foarte important să uh, menținem această poziție pentru ca după aceea să putem intra în negocieri cu poziție puternică atunci când ne întâlnim cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Raportorul nostru pentru aviz, Arne Litz, nu este aici, dar am înțeles, Norbert, că tu o să-l înlocuiești, e adevărat? Da, o să-l înlocuiesc, dar cred că colegul nostru Rübich este raportorul și Arne Litz este raportorul din umbră dar eu pot să îl înlocuiesc pe raportorul din umbră. Arne este, Arne este, bine. E raportorul pentru aviz. Bine. Am câteva puncte de intervenție, nu contează dacă e din partea raportorului sau raportorului din umbră, pentru care aceleași puncte. Mulțumesc foarte mult pentru Daniele din partea Comisiei pentru Bugete. Avem anumite priorități pentru bugetul 2019 pe care aș vrea să le menționez și pe care le vom menționa în aviz. În general, bugetul trebuie să fie aliniat cu um, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare sustenabile ale mileniului, ceea ce înseamnă combaterea sărăciei, investiție în educație și uh, o uh, conștientizare mai bună a rolului femeilor, uh, acțiuni uh, în domeniul climei și schimbărilor climatice. Deci așteptăm, deci după angajamente și plățile în cadrul instrumentului de cooperare DGI. Un punct foarte important aici va fi că nu vom avea fonduri alocate din acest instrument pentru securitate și pace, așa cum ne-am pus de acord în triloguri în ceea ce privește amendamentele pentru acest instrument. Apoi trebuie să ne concentrăm mai departe și pe migrație și să ne asigurăm că nu vor fi reduceri la contribuțiile din 2019. O altă prioritate a noastră este să oferim o cheltuială pe măsură în domeniul umanitar pentru a menține calitatea și consecvența ajutorului umanitar. Vom cere deci o creștere a plăților în cele două domenii menționate. Provocări din partea schimbărilor climatice au crescut aceste provocări în, ultimele, în ultimii ani. Obiectivul de dezvoltare sustenabilă are și o latură care ține de schimbări climatice și de acțiuni în domeniul combaterii acestora și de aceea cerem o diplomație uh, Uh, suplimentară în domeniul uh, climatic și, deci, un buget aferent, așa cum e stabilit la punctul 4. Acestea sunt punctele de uh, discuție pe care mi le-a dat raportorul nostru, domnul Arne. Heidi Hautala, mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Chiar dacă am avut o dezbatere fără documente, pentru că e primul nostru schimb de opinii pe bugetul de 2019, aș vrea să mai subliniez uh, Îngrijorările recente care au fost exprimate în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a DCI-ului și EDF-ului, care favorizează finanțările pentru sectorul privat, migrație și securitate. Toate acestea uh, pe spinarea dezvoltării tradiționale, adică bugetul pentru educație și sănătate. Eu zic că ar trebui să ținem cont de faptul că avem nevoie de acțiuni puternice la nivelul dezvoltării umane. Aș vrea să vă atrag atenția și că trebuie să ne asigurăm ca bugetul, mai ales angajamentele pentru um, bunurile comunitare să fie foarte ridicat și din nou a fost redus în bugetul anului acesta. Vreau să-mi exprim susținerea pentru uh, dezvoltarea societății civile și încă o linie bugetară care se numește autoritățile locale și dezvoltare. Și, uh, bineînțeles, și finanțare potrivită pentru ajutorul umanitar, având în vedere că avem foarte multe crize diferite în momentul de față, incluzând criz- uh, Siria, Sudanul de Sud, Yemenul și altele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bogdan Venta mai are cuvântul. Mulțumesc! În numele lui Paul de la, bugetul, de la Comisia pentru Bugete, aș vrea să iau cuvântul. Când vorbim despre responsabilități și despre DCI și ajutorul umanitar, grupul nostru va susține această poziție și sunt de acord și cu punctele menționate de către alții și de către Arne implicarea IMM-urilor, rolul uh, micro-întreprinderilor, perspectiva economică, sunt foarte importante. Exact uh, susțin uh, poziția raportorului și sunt de acord că avem cărți mai bune dacă discutăm despre responsabilitatea pentru întregul buget 2019. Vă mulțumesc! Thank you very much. I don't see any other colleague. Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să pună întrebări. Am eu însă mi o întrebare care decurge din ce spuneau Arnelit și Heidi Hautala referitor la schimbările climatice și problemele de mediu. Știu că ne-am uh, asumat niște angajamente după conferințe și că banii ar trebui să înceapă să fie plătiți. Michael Bloomberg spunea uh, ieri la televizor că va plăti personal ceea ce ar fi trebuit să plătească Statele Unite din cauza lipsei de finanțare de acolo. Nu cunosc uh, suficient de bine bugetul și nu știu știu, uh, Uniunea Europeană va angaja bugetul sau statele membre? Cum se va face acest lucru? Cum va funcționa acest lucru în cadrul bugetului pe 2019? Înainte să dau cuvântul uh, raportorului, cred că și Comisia Europeană dorește să intervină. Daniel D'Amico. I don't see. Daniel D'Amico, vă rog. Yes. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. După cum știți, Comisia și Colegiul uh, nu au adoptat încă proiectul de buget pe 2019, deci încă nu avem cifrele concrete și exacte pe marginea cărora să discutăm. Însă am luat notă de prioritățile membrilor Comisiei și apreciem și introducerea de către raportor a acestor aspecte. Sperăm că vom colabora în mod constructiv. Per ansamblu însă suntem de acord cu prioritățile care au fost uh, evidențiate și de altfel vreau să revin uh, și la aspectul legat de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, DCI. Anul trecut uh, s-a vorbit despre o rată foarte mare de execuție în ceea ce privește angajamentele și plățile și acesta este un punct de pornire de bază de la care vom porni și în discuțiile pentru anul viitor. Aceasta este dovada că cele două instrumente au rezultate eficiente, cel puțin la nivel cantitativ, dar suntem uh, siguri că se întâmplă asta și la nivel calitativ. Am luat notă așadar de toate prioritățile care au fost exprimate și așteptăm cu nerăbdare să avem această colaborare constructivă. Aveți uh, toată disponibilitatea noastră să discutăm uh, pe tot parcursul procedurii toate chestiunile rămase încă nerezolvate sau care ar putea să apară în discuție. Thank you very much. So early days, um, the issues on the table. Back to our reporter. Bun, revenim acum la raportorul nostru. Colegii. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc colegilor pentru intervențiile lor, care au fost uh, foarte utile de pe acum deja. Și evident că colaborarea în fazele ulterioare va fi și mai prețioasă. Avem norocul să lucrăm și cu domnul Paul Rubic, de la comisie, care este coleg cu mine în Comisia pentru Bugete și cu siguranță vom avea ocazia să ne punem de acord. Dumneavoastră ați uh, făcut o observație, doamnă președinte, în ceea ce privește schimbările climatice și acordul de la Paris. Aici încă nu știu să vă dau încă un răspuns. Poate puteți aștepta până mâine, pentru că Mâine vom avea o audiere în Comisia pentru Bugete în ceea ce privește această temă. Deci mâine voi putea fi în măsură, probabil, să vă dau un răspuns mai calificat. Mulțumesc foarte mult. E bine că Comisia de Bugete abordează această chestiune și așteptăm cu interes să fim și noi informați pe această temă. E prima dată când nu avem documente de fapt, e prima discuție fără documente. The lead no, the, the, when, what's the time? I'm looking at the timetable. Mă uit și la calendar. Comisia va prezenta proiectul de buget pe 23 mai, iar comisia noastră poate să reacționeze sub forma unei scrisori către Comisia de Bugete. Arneliț va redacta o scrisoare pe care o va supune spre aprobare coordonatorilor, după care, ulterior, se va elabora un aviz. Este o sarcină foarte importantă să te ocupi de buget, așa că vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți. Putem acum să lăsăm deoparte acest punct de pe ordinea de zi, numărul 7, și trecem la un nou punct 8, adică fostul punct 21. Am uh, convenit la început uh, să facem o modificare la ordinea de zi. În loc să discutăm uh, la punctul 8 despre păduri, să discutăm despre acordul de parteneriat și cooperare între UE și Irak. Am mai discutat acest aspect uh, și înainte. În 2013, Parlamentul și-a dat uh, consimțământul cu privire la încheierea unui, unui acord de parteneriat și cooperare cu Irak. În urma unei decizii a Curții Europene de Justiție cu privire la temeiul juridic pentru acest acord. Ba nu, cu privire la temeiul juridic pentru un acord cu Filipine, Consiliul a trebuit să modifice decizia privind acordul cu Irakul, așa că trebuie să reluăm uh, procedura de consimțământ și uh, colegul uh, Vairinen de la Comisia AFET ne va explica care este procesul plus că mm, în februarie Uniunea Europeană a angajat 200 de milioane de euro pentru Irak la o conferință internațională a donatorilor din Kuwait. Irakul uh, este o țară prioritară pentru noi uh, și o țară în care comisia noastră este puternic implicată. Pavo Vairinen, vă rog. Mulțumesc, Linda. Uh, mai drag. Dragi colegi, proiectul meu de aviz evită să repete problemele care sunt deja acoperite în, uh, raportul, în proiectul de raport de la AFET. Guvernanță inclusivă, combaterea terorismului, dialog politic, reforma sistemului judiciar, migrație și așa mai departe. Proiectul de aviz recunoaște importanța asigurării continuității, oferirii de sprijin pentru asistență umanitară, pentru stabilizare, pentru redresarea țării, pentru reconciliere și pentru dezvoltarea pe termen lung. Salută de asemenea decizia din 2017 adoptată de UE de a selecta Irakul ca una dintre cele șase țări în care va operaționaliza uh, gândirea viitoare pentru dezvoltarea uh, sau cooperarea pentru dezvoltare, ceea ce va duce la rezultate mai coerente cu respectarea principiilor umanitare și valorificarea sinergiilor pentru a atinge obiective de dezvoltare durabilă. Este important ca abordările umanitară și de dezvoltare să coexiste, iar cooperarea între cele două este consolidată în pofida faptului că ambele se bazează pe principii fundamental diferite. Rolul instrumentelor de finanțare în operaționalizarea acestei gândiri de dezvoltare umanitară este esențială. Mai ales acum că urmează să, urmează să fie adoptate noul CFM și noile instrumente de dezvoltare. Instabilitatea a dus la strămutarea internă a peste 3 milioane de oameni în Irak și aceasta subliniază importanța abordării umanitare și a, a abordării pentru dezvoltare. Este nevoie de sprijin pentru servicii de bază, precum acces uh, la apă, hrană, educație și servicii de sănătate, dar și uh, oportunități de ocupare a forței de muncă. Proiectul de aviz Uh, se inspiră și din dialogul strategic cu Comisia și subliniază lipsa de dovezi și lipsa de rezultate obținute prin alocarea finanțării pentru dezvoltare. De asemenea, salută o nouă alocare uh, posibilă în noul program um, multianual. Reconfirmă de asemenea uh, aspectele de dezvoltare care au fost identificate ca și priorități uh, pentru Uniunea Europeană. Bună guvernanță, asumarea răspunderii, educație, dezvoltarea competențelor, accesul uh, la oportunități uh, de ocupare și așa mai departe. Proiectul de aviz subliniază și importanța sprijinului umanitar nepartizan acordat de către Uniunea Europeană. Uh, Irakul uh, este um, o societate foarte divizată. Există tensiuni între și diviziuni tradiționale între suniți, șiiți, curzi și alte minorități. Și uh, există aceste blocuri um, sectare și de aceea Uniunea Europeană trebuie să țină cont de aceste uh, divizări de aceste diviziuni. Nu trebuie să aprofundeze aceste diviziuni prin uh, discriminarea, într-un fel sau altul, a unui vreunui grup specific. În plus, economia Irakului se confruntă cu vulnerabilități economice importante din cauza situației de securitate și din cauza conflictelor uh, existente. Asta duce la scăderea veniturilor și la corupție. De asemenea, este important ca Uniunea Europeană să ofere sprijin Irakului pentru a-și clădi capacitățile uh, de a câștiga noi resurse și pentru a investi în atingerea ODD-urilor și pentru a reduce, bineînțeles, și inegalitățile în rândul populației. Sprijinul UE pentru Irak trebuie să contribuie la clădirea propriilor capacități uh, de dezvoltare și creștere ale țării recunoscând faptul că investitorii și sectorul privat vor juca un rol tot mai important în generarea de creștere și locuri de muncă. Introduction to my draft. Aceasta a fost curtea mea introducere la proiectul meu de aviz. Um, thank, thank, thank you very much for that. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, proiect de aviz. Domnul Venta dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în numele doamnei Zaborska, care își cere scuze că nu a putut să vină astăzi aici și am să-i prezint poziția pe acest subiect. Irakul este o țară cheie pentru menținerea stabilității și păcii în Orientul Mijlociu și de aceea raportorul din umbră salută această propunere de concluzii ale Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare care va contribui la dezvoltarea pe termen lung a Irakului și la uh, stabilirea de legături economice și politice între UE și Irak. Daesh uh, a fost învinsă recent. Aceasta era o precondiție pentru ca un astfel de acord uh, să fie eficient în practică. Irak are acum nevoie de sprijinul nostru continuu pentru stabilizarea situației uh, socioeconomice și politice. Totuși, uh, asistența pentru dezvoltare este necesară pentru a face față provocărilor umanitare cu care se confruntă această țară. Milioane de cetățeni strămutați Uh, au nevoie de um, ajutorul nostru pentru relocarea post-conflict și eforturile noastre în acest sens nu au fost încrunate de succes. Plus că foarte multe minorități uh, au fost um, obligate să fugă din uh, locurile care fuseseră recontrate de statul islamic. De asemenea, um, toate aceste măsuri sunt importante pentru dezvoltarea economică a țării. Returnarea lor uh, sigură trebuie să fie mai bine coordonată de autoritățile locale și trebuie să fie condiționată de furnizarea de asistență umanitară pentru Irak. De asemenea, trebuie să acordăm mai multă atenție modului în care sunt cheltuiți banii și trebuie să împărtășim bunele noastre practici și instrumentele noastre eficiente pentru a combate nivelul ridicat de corupție din această țară. Doamna Zaborska va depune mai multe amendamente la acest proiect de aviz și așteaptă cu nerăbdare un dialog constructiv cu raportorul și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Am o întrebare care are legătură cu ce spuneam la subiectul anterior de pe ordinea de zi. Este este o întrebare care are legătură cu Irakul și nu neapărat cu raportul tău, Pavo. Mă refer aici la cooperarea judiciară. La punctul 11, în raportul AFET se menționează acest lucru. Care a fost situația cu atrocitățile comise recent în Irak sub uh, conducerea Daesh? Vorbim despre parteneriatul cu Irakul. Uh, Antevorbitorul a vorbit despre războaiele din Balcan și ce s-a întâmplat la vremea respectivă. Atunci am condiționat noul nostru parteneriat cu aceste țări de aducerea în fața justiției a celor vinovați. Nu trebuie să existe și nu trebuie să treacă nepedepsită această impunitate. În relația noastră cu Irakul există astfel de discuții legate de aducerea în fața justiției a celor care au comis astfel de mm, acte împotriva umanității și mă adresez comisiei acum. Comisia dorește să spună ceva? Aveți un răspuns la această întrebare? Cine e de la comisie aici? Dacă nu, putem să-l lăsăm pe raportor să răspundă. Pavo. Acest aspect este acoperit în uh, proiectul de raport din partea Comisiei AFET. Eu m-am concentrat aici pe problemele umanitare și de dezvoltare. Și eu sunt interesat să aflu un răspuns la această întrebare. E cineva de la comisie care ar vrea să spună ceva în acest sens? Nu cred că comisia a auzit întrebarea mea. Spuneam așa, în trecut uh, am uh, vorbit despre încălcările grave uh, ale drepturilor omului care au fost comise în Irak sub conducerea Daesh. Am avut chiar și premiul Zaharov acum câțiva ani. Una dintre, unele dintre femeile care au fost abuzate grav la vremea respectivă au fost prezente aici în Parlamentul European și ele au spus atunci când uh, guvernul va recăpăta controlul ce se va întâmpla cu acești uh, făptași ai acestor crime, vor fi aduși în fața justiției și mă întrebam dacă în aceste discuții s-a menționat acest aspect, pentru că în regiunea Balcanilor, după atrocitățile comise acolo, s-a condiționat acest uh, acordare de sprijin. Dacă nu aveți un răspuns, poate că veți reveni ulterior, dar este un subiect foarte important și poate că și în AFET ar trebui să discutați sau Comisia DROA. Nu cred că putem pur și simplu să ignorăm ceea ce s-a întâmplat în aceste țări. Comisia, cine este? De la Comisie sau de la SEAE? Vă rog să vă prezentați. Bună ziua! Sunt Roberto Stracio, sunt președintele grupului de lucru pentru Orientul Mijlociu din partea Consiliului. Cumva am două calități. Sunt oficial al SEAE, dar prezidez și acest grup de lucru. Iertați-mă dacă nu cunosc detaliile activității aferente, pentru că eu nu sunt responsabil de această activitate la SEAE. Însă în ceea ce privește strategia UE în raport cu Irakul, care se bazează pe comunicarea mm, comună uh, din partea SEAE și Comisie către Parlament și pe concluziile Consiliului din ianuarie 2018, problema răspunderii și a aducerii în fața justiției este pe ordinea priorităților și uh, a reieșit clar în discuțiile noastre în grupul de lucru. S-au exprimat îngrijorări nu doar de către statele membre, ci și de către SEAE am vorbit despre aducerea în fața justiției a făptașilor și despre asigurarea răspunderii pentru crimele comise de Daesh. Acum, sigur că nu vorbim doar despre aducerea Daesh în fața justiției, ci despre faptul că trebuie să asigurăm un nou proces de justiție de tranziție în Irak, astfel încât uh, să evităm uh, condamnările uh, care vin în absența unui proces adecvat în instanță. Populația sunită în uh, cadrul uh, populației cumva perpetuează un ciclu de violențe și de mm, răzbunări. Este o situație la fața locului și aș avea nevoie să discut cu responsabilul din partea SEAE pentru a discuta despre eventualele programe care există. În ceea ce privește strategia noastră și mesajul transmis autorităților irachiene din partea UE, uh, noi uh, insistăm asupra acestor aspecte și le aducem în atenția irachienilor. Probabil că știți că au existat uh, rapoarte sau relatări cu privire la situații de violență sau la acte de răzbunare și se aie tratează cu seriozitate toate aceste aspecte. Și discutăm în continuare cu omologii noștri irakieni. Acum, în ceea ce privește calitatea mea de reprezentant al Consiliului, noi discutăm uh, mai degrabă în grupul de lucru dintr-o perspectivă politică și statele membre sunt dornice să monitorizeze aceste chestiuni. Eu uh, nu vorbeam neapărat despre anumiți combatanți din partea Daesh. Practic, uh, vorbeam despre oameni care, sub regimul Daesh, au comis atrocități și unii dintre ei sunt chiar oficiali publici și mă întrebam uh, cum putem să gestionăm sau cum putem să abordăm această chestiune. Este într-adevăr una spinoasă, dar vroiam să mă asigur uh, că mm, este o chestiune în atenția noastră. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să analizăm, pentru că avem cunoștință de aceste atrocități comise. Uh, Femeile acelea care au venit aici în Parlament au vrut să se facă dreptate și ele au spus că nu se vor simți în siguranță până când nu se va face dreptate. Vă mulțumesc foarte mult. Mai aveți ceva de adăugat? Pavo? Nu? Termenul pentru depunerea amendamentelor este 2 mai la prânz. Din cauza calendarului raportului AFET. Dacă vreți să depuneți amendamente, vă rog să o faceți în engleză, astfel încât să putem vota la următoarea noastră întâlnire din 16 mai. Vă mulțumesc foarte mult! Mi s-a spus că de la DEFCO nu vrea nimeni să spună nimic și acum vor să spună ceva. Vreți să spuneți ceva? Da, vreau doar să menționez că reformele sistemelor uh, de justiție fac parte din dialogul nostru regulat cu autoritățile. Cu siguranță avem în vedere toate aceste aspecte care sunt necesare pentru a garanta returnarea milioanelor de oameni strămutați la nivel intern și da, într-adevăr, vrem să îi aducem pe făptași în fața justiției într-un sistem judiciar uh, corect și discutăm și abordăm aceste chestiuni cu autoritățile. Asta face parte și din cooperarea noastră regulată pentru că noi uh, sprijinim guvernul să ia măsurile necesare de reformă în administrația publică, inclusiv în sistemul judiciar. Noi uh, vrem măsuri uh, care să se adreseze direct victimelor actelor de violență. Aici ne concentrăm activitatea de sprijin pentru dezvoltare și, de asemenea, abordăm și chestiunea reconcilierii și coeziunii sociale abordăm și chestiuni delicate, precum reintegrarea foștilor combatanți. Și această chestiune va fi abordată în următoarea perioadă, în următorii doi ani. Ideea este să asigurăm reconcilierea la fața locului, pentru că aceasta este baza redresării, mai ales um, din punct de vedere uman și social. Asta în sânul societății irachene după atâția ani de conflict. Vă mulțumesc foarte mult! și sper că se va face dreptate pentru victime și pentru societate în ansamblul său. Acum avem o problemă cu următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, pentru că avem vorbitori care vor veni de la CEPS și vor discuta despre fondurile fiduciare. Și mai avem uh, o altă chestiune care are legătură cu fondurile fiduciare, un subiect legat de Republica Centrafricană și Senegalul. Avem o, uh, o să luăm o pauză până la ora 5, pentru că nu au venit vorbitorii. Văd că mi se face semn din sală. You want to take Senegal now? Vreți să discutăm acum despre Senegal? Foarte bine. Dar ei vor veni să prezinte acel studiu despre fondurile fiduciare. Uh, Vroiam să mă asigur uh, că colegii care se ocupă de misiuni am, uh, am, devansat, am devansat acest punct. Să începem cu Senegalul, totuși suntem la punctul 11 despre Senegal și după care vom aborda punctul 10 referitor la delegația ad hoc în Senegal. Vă rog. Thank, thank you, Chair. Uh, as you said... Mulțumesc. Uh Doamnă președintă, misiunea noastră în Senegal din februarie anul acesta fusese inițial prevăzută pentru februarie 2017, însă a fost a, amânată din mai multe motive și a avut loc în acest an, în februarie, între 13 și 16 februarie. Din delegația noastră au făcut a, parte o serie de colegi și de la bun început obiectivul misiunii IDEVE a fost de a analiza implementarea fondurilor fiduciar pentru Africa, în special a proiectelor finanțate în Senegal, asta și în lumina rezoluției Parlamentului European din septembrie 2016. Implicațiile fondurilor fiduciare pentru asistența umanitară și raportor, coraportor este și domnul Corau. În programul de două zile și jumătate am ne-am întâlnit cu autorități locale, Ministerul Economiei din Senegal, agenții în domeniul dezvoltării care implementează fondul financiar uh, în Senegal, din Luxemburg, Belgia și altele și Biroul de Migrație din Senegal, uh, apoi responsabili locali uh, de la Centrul de Colectare a Datelor din Tambacanda. De asemenea, ne-am întâlnit și cu organizații civile și ambasadori acreditați în Senegal, asta pe lângă întregul staff al delegației UE din Dakar, printre care managerii fondului fiduciar și ambasadorul însuși, care ne-au acompaniat în uh, întreaga noastră misiune. După cum știm, Senegalul are o lungă tradiție de a fi o țară de origine pentru migrație, în special spre UE. Din 50 de milioane, cam uh, o șingime trăiesc în afara uh, țării, dintre care jumătate în UE. Spre Europa pleacă pe ruta central mediterană traversând uh, Libia, această rută fiind în creștere. Vorbim de zeci de mii de oameni care au traversat în 2016 și, sigur, dacă comparăm uh, cu Siria, 80 de mii, Afganistan 50 de mii, Nigeria la fel, poate nu e mult, dar așa cum vă spuneam, este o țară tradițională pentru uh, migrația de origine și de aceea trebuie să ne concentrăm pe ea. Ce s-a întâmplat în Senegal? Senegalul a fost foarte constructiv în dialogul pe migrație cu Uniunea Europeană. Poate însă nu s-au făcut toate eforturile necesare din perspectiva UE cel puțin pentru a adresa aceste chestiuni. În ceea ce privește misiunea noastră și implementarea acestui instrument al fondului financiar. Senegalul, ca țară Sahel, face parte din sfera de acțiune a acestui fond. Peste 3,3 de miliarde de euro sunt uh, puse la dispoziția acestui fond din partea UE și a altor și finanțări directe ale statelor membre și altor donatori. În 2018, 148 de programe au fost adoptate, cifrând în total 2,4 miliarde de euro. Două principale tipuri de acțiune crearea de locuri de muncă și accesul de securitate în ceea ce privește securitatea și guvernanța. Principale constatări ale misiunii. Scopul misiunii a fost de a oferi delegației DEVE o ocazie de a vedea la fața locului cum anume fondul fiduciar funcționează și se implementează pentru a aborda cauzele principale ale migrației, în special pentru a verifica dacă uh, Programele finanțate prin fondul financiar în Senegal funcționează bine pentru a vedea ce se poate îmbunătăți și dacă e nevoie de altă abordare. Am avut întâlniri cu o serie întreagă de actori relevante în sectorul migrației, încercând să îmbunătățim uh, chestiuni care țin de educație, formare, în special pentru tineri. Pentru că aceștia sunt uh, majoritatea celor care pleacă nu doar spre Uniunea Europeană, ci și spre țările vecine, în special, uh, dar și spre Dakar. O întâlnire foarte importantă pentru noi a fost o întâlnire cu foști migranți, deci cei care s-au uh, întors din regiunea Gaudurii, care au venit la Tambacunda pentru a se întâlni cu delegația noastră și a fost o mărturie foarte puternică a unor dintre acești migranți în sensul uh, celor pe, prin care au trecut pe această rută de migrație. Este o experiență foarte puternică pentru noi. Ceea ce ne-a convins să revenim în această uh, țară. Vizita la Centrul de Colectare a Datelor pentru Migranți din Zambacund a ridicat uh, întrebări în rândul delegației noastre în ceea ce privește eficiența, în ceea ce privește controlarea rutelor de migrație, în special pentru interlocutorii noștri în Senegal, care au trebuit să admită că nu existau niciun fel de controle la căderea nopții, ceea ce ar fi fost foarte ușor pentru migranți să, nu mai vorbim de traficanți, uh, să fie nedetectați. De asemenea, era prevăzut niciun fel de schemă specifică de susținere pentru minori. În ansamblu, delegația a fost satisfăcută cu rezultatele delegației, informațiile obținute din partea oficialilor senegalezi. Și, de asemenea, în Tambacunda am vizat și o unitate procesătoare de alimente. Totuși, n-a fost 100% clar că uh, acea firmă beneficia într-adevăr de susținere din partea fondului financiar sau o va face pentru viitor. A fost un uh, exemplu foarte bun pentru a vedea cum anume se asigură securitatea alimentară la nivel regional. Vizita de la Centrul de Formare uh, vocaționale din Pambabucta a arătat angajamentul oficialilor de a se angaja și în, țările, în regiunile cele mai îndepărtate ale țării, care furnizează numărul cel mai mare de migranți și pentru a îmbunătăți condițiile de viață prin formare. Totuși, da, teleconsolidate în ceea ce privește numărul de uh, absolvenți uh, acestor uh, programe vocaționale care până la urmă și-au găsit un loc de muncă nu erau disponibile. Which implement EU Trust Fund funded projects in Senegal, as I mentioned before, from the Luxembourg. De asemenea, au venit rapoarte din partea agenților de implementare, din partea agenților din uh, Franța, din uh, Luxemburg, care informații au fost foarte relevante, în special pentru acele proiecte finanțate de Fondul Financiar pentru Senegal. Aici a fost întâlnire foarte bună pentru că am primit informații concrete. Șeful delegației noastre din Senegal, ambasadorul Joaquin González Ducrey, a participat și dânsul la misiunile la fața locului în Tabacunda, în misiunea pe lângă șeful secțiunii de cooperare și um, șeful de comunicare a delegației UE. A fost foarte bine să avem uh, lângă noi un ambasador pentru că ne-a ajutat foarte mult în uh, a depăși anumite obstacole în contactele noastre cu autoritățile din Senegal. Și în fine, aș dori să vă mulțumesc să mulțumesc foarte mult uh, stafului comisiei noastre pentru organizare. Ne-au oferi posibilitatea să vedem și părțile pozitive ale fondului fiduciar și nu doar cele negative în ceea ce privește implementarea. Din păcate nu-i văd pe colegii din delegație aici, dar a fost interesant să avem această misiune, să vedem cum se face această legătură între formarea profesională, ceea ce este un lucru foarte important uh, și pentru cei care uh, se întâlnesc că să dispună de aceste informații. Uneori nu pot să revină, dar uh, dacă o fac cu acest uh, Global Business Program, care se orientează pe securitatea alimentară, pot avea o susținere. Um, există și posibilitatea de a merge la școală pentru copii dar și formare pentru adulți, pentru a-și putea găsi un loc de muncă sau să-și deschidă propria afacere privată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Problema este că mi s-a spus că colegii se așteptau ca acest punct să fie tratat mai târziu de aceea probabil nu a fost uh, aici. Nu pot să le dau cuvântul niciunuia dintre ei. Pot să dau însă cuvântul de GDEFCO, dacă se dorește. Deci uh, vă propun ca înainte de prezentarea studiului să mai vorbim și de regiunea centrală africană. De Didier, Didier Versier, din partea DigiDev, cum mi se comunică? Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, vă mulțumesc pentru această misiune și pentru raportul uh, foarte amplu din partea celor cinci deputați care au venit în Senegal. Ceea ce putem spune pe, despre eforturile pe care le-am făcut în Senegal este că am folosit uh, cât se poate de mult uh, toate pârghile pe care le-am avut, dezvoltarea uh, Uh, spiritului antreprenorial, de asemenea și implicarea populației uh, de indigene în localitățile de origine a migranților, dar și pentru persoanele care s-au întors din Libia sau din Europa sau care sunt pe cale de a migra. Asta a spus foarte bine, aceste lucruri funcționează. Unul din motivele pentru care Senegalul este un succes în proiectele noastre de dezvoltare este faptul că am uh, actualizat anumite proiecte care existau deja. Deci nu toate proiectele sunt noi și n-au așteptat uh, venirea fondului fiduciar pentru ca să fie puse pe picioare. Erau proiecte pe care agențiile statelor membre ale Uniunii Europene cu LexDev sau cu AFD deja uh, le fusese începute, ceea ce a dus imediat la cooperări bune, la proiecte care funcționează și acesta este și unul din obiectivele fondului fiduciar. Un alt uh, aspect important este să îmbunătățim uh, aspectele nutriționale, accesul la alimentare în diferite zone, uh, zone din, din Senegal. Această rezistență și susținere în această direcție pentru ajutorul pentru dezvoltare este foarte importantă pentru populația indigenă care ar putea să fie tentată să migreze, dar care este și o populație foarte fragilă și care face parte deci din programele noastre de rezistență. Al treilea punct pe care fondul fiduciar l-a uh, abordat în, în Senegal și a fost menționat de către misiunea deputaților este tot ce este legat de sensibilizarea cu privire la pericolele migrației. E foarte important să dăm această informație populației care s-ar putea să fie tentată de migrație și în același timp să facilităm reintegrarea și uh, returnarea. Lucrăm împreună cu Organizația Internațională a Migrației din Senegal în aceeași direcție. Îmbunătățirea capacității guvernului face parte de asemenea din țintele noastre pentru a-și uh, gestiona mai bine teritoriul. Avem un proiect legat de statul civil, biometrie, creația unui, crearea unui fișier național de identitate, care e esențial pentru a controla mai bine teritoriul uh, și fluxul persoanelor pe teritoriu, inclusiv GARSI, grupul de uh, acțiune rapidă, care uh, ține mai mult de securitatea și uh, de acțiunile care ar fi legate de terorism sau de traficul de migranți. Să ne amintim și că toate persoanele și deputații au avut ocazia să se întâlnească cu migranții care s-au uh, întors din Libia, toate mărturiile ne duc cu gândul la o exploatare a ființelor umane în Libia, și deci trebuie să luptăm împotriva acestor traficanți, eh, care unii dintre ei sunt în Africa de vest și sunt africani de vest chiar. Mulțumesc foarte mult! On those missions, as I said, we can feed into Cred că lecțiile pe care le-am învățat vor putea fi foarte utile în discuția noastră viitoare cu privire la fondurile fiduciare și de asemenea și pentru noua perioadă de programare atunci când vorbim de astfel de programe. Vreți să mai adăugați ceva? Da? Trebuie într-adevăr să vedem cum anume se poate gândi o platformă de comunicare din partea Comisiei sau a statelor membre. Problema pentru mulți migranți uh, este că sunt încă aici, dar um, se vor uh, întoarce. Astea sunt mărturii clare pentru acești oameni. Ei se bucură că au această posibilitate uh, Autoritățile senegaleze le-au dat acces la pământuri prin acest program de formare pentru a putea să aibă acces la alimente. A fost incredibil pentru acești oameni să audă despre această dimensiune falsă pe care le-o descriau traficanții despre Europa. din păcate, ei nu prea au cu cine să discute, nu au de unde să-și ia informațiile cu privire la cine, cui să se adreseze pentru a se întoarce în țara lor. Sunt o serie întreagă de povești uh, îngrozitoare, de pildă cu acea femeie cu copilul ei care a trebuit să se ducă înapoi în Libia. Uh, E păcat că mulți oameni au acces la aceste informații. În Senegal, de pildă, e chiar o tradiție să-și trimiți un membru de familie în Europa. Și unii dintre ei sunt chiar nefericiți să fie aici și se vor întoarce. Însă acest centru este un exemplu excelent pentru comunitatea locală. Uh, asigură, iată, deci, uh, funcționarea lor și nu sunt oameni doar din Senegal, sunt și din uh, țările din zonă și au asigurat această securitate alimentară și este important uh, să existe aceste informații și pentru cei care se află încă aici, legal, dar care se vor întoarce. Dacă familia te trimite în uh, Europa, te simți obligat să ai uh, succes uh, ca să poți trimite bani acasă. Eleni, vorbim acum despre punctul cu Senegalul. Îmi cer scuze, am început mai devreme. Dacă dorești să doriți să adăugați ceva despre experiența de acolo, putem asculta intervenția dumneavoastră acum. Da, mulțumesc că a fost o deplasare foarte interesantă. Din păcate, n-am putut asculta intervenția domnului Venta, dar am fost la Comisia AFET unde s-a discutat și despre tema Cipru și înțelegeți că a trebuit să fiu prezentă acolo. În uh, Senegal am avut o uh, experiență foarte importantă. Am avut ocazia să ne întâlnim în special cu organizații neguvernamentale. Nu știu dacă domnul Venta a spus acest lucru, însă inițial uh, am avut semne de întrebare dacă chiar avem abordarea corectă sau dacă vorbim doar de mm, persoane singulare atunci când uh, spunem că banii nu ajung neapărat la mm, cei care au nevoie cel mai mult uh, de ei. Am văzut acolo lucruri foarte impresionante. Firme mici, uh, care cu eforturi minime, iată, pot deveni competitive, chiar și față de produse europene. Deci dacă există sau ar exista voința reală, și s-ar face niște investiții corecte, s-ar putea realiza multe. Necesitatea de a urmări uh, fondurile alocate de Uniunea Europeană este clară. În uh, nord-estul acestei țări, mai ales există activități Dar în același timp există și mișcări din zona subsahariană să merge înapoi spre zona mediteraneană, deci mulțumesc foarte mult. În câteva momente vom uh, vorbi despre fondurile fiduciare în general, deci lecțiile învățate sigur pot fi foarte utile în discuția viitoare despre fondurile fiduciare. Mulțumesc foarte mult, putem trece la punctul 11, deci am încheiat punctul 11 și putem reveni la punctul 10, care este misiunea în Republica Centrafricană, la care am participat uh, și eu împreună cu doamna Noisel și Frank Enkel, care um, nici uh, dâns nu poate fi aici, deci vă propun să discutăm uh, acum această chestiune, iar apoi punctul cu privire la fondurile fiduciare după această scurtă informare despre misiunea noastră în Republica Centrafricană. Raportul scris al misiunii, îl găsiți în dosarul dumneavoastră, oferă o sinteză foarte bună despre, în primul rând, istoricul acestei țări. Deci nu-l aveți? Se poate asigura cineva că și domnul Schaffhauser beneficiază de un astfel de exemplar? Eu solicitasem să fie disponibile în număr suficient pentru colegii deputați. Deci informații cu privire la istoria acestei țări, una dintre cele mai sărace țări din lume. Și impresia mea a fost că e o țară care are un istoric de subdezvoltare, de lipsă de investiții și de neglijență, care datează din vremuri îndelungate. E o țară unde au existat încercări de a aduce sau readuce pace în țară, dar și unde comunitatea internațională a investit destul de mult, dar unde există în continuare dificultăți extreme. Aveți de asemenea și o copie a programului unde veți vedea că am avut întâlniri la cel mai înalt nivel, ne-am întâlnit cu președintele Republicii, cu prim-ministrul, biroul adunării parlamentare, diferiți parlamentari, grupuri de tineri și parteneri în domeniul ajutorului umanitar agențiilor ONU. Și ne-am dat seama că oamenii încearcă, dar oarecum această țară încă uh, nu este în stare să profite pe deplin de pe urma dividendelor de pace care își punea speranța comunitatea internațională. La nivelul constatărilor, poate e util să le parcurgeți pentru Republica Centrafricană s-a creat primul astfel de fond uh, fiduciar, fondul BECO, care este foarte bine cunoscut în această țară, cu toată lumea cu care ne-am întâlnit în, uh, pe stradă. De fapt, doar în capitală am putut face acest lucru datorită situației de securitate din această țară. Este foarte greu să părăsești capitala și să te deplasezi în afară. Dar în capitală ne-am întâlnit cu organizații de femei, cu persoane strămutate intern care încercau să se întoarce la comunitățile lor. Dar toată lumea știa de fondul BQ. Și deși acesta este relativ mic, practic cam tot ce vine din Uniunea Europeană, acolo este considerat ca fiind făcând, ca făcând parte din fondul BQ. Evident că am avut rugămintea de a continua activitatea acestui fond. Deci, politicieni pe care i-am întâlnit, uh, președintele care are multă susținere din partea publicului, care deține un mandat, a fost ales democratic. Am văzut că există un parlament care încearcă să miște țara în direcția cea bună, dar există totuși lipsă de dialog între președinte și Parlament și membrii acestui Parlament a, a, erau foarte interesați să colaboreze cu alte parlamente pentru a învăța cum să funcționeze ca Parlament. Poate că am putea interveni aici în, cu ajutorul grupurilor noastre de susținere democratică. Pentru o acțiune umanitară e greu atunci cât nu poți să părăsești capitala și de aceea e nevoie de eforturi mai mari pentru a readuce securitatea în această țară. Uniunea Europeană este implicată în finanțarea uh, trupelor uh, de securitate, formării pentru trupele de securitate am văzut și programul impresionant pentru aceste forțe armate. Mă bucur că s-a întors și Norbert, pentru că am fost acolo împreună. Ce am văzut însă e că am investit foarte multe resurse în armată, dar uh, am constatat că aceștia pur și simplu nu aveau uniforme. Unii purtau o uniformă din Portugalia, alții din alte țări. Știu că e o chestiune foarte controversată pentru această comisie. Dacă vrei să formezi o armată și vrei ca aceasta să poată aborda trupele de bandiți, atunci asigur că această armată trebuie să fie și armată. Noi nu putem face acest lucru din cauza regulilor noastre și acum rușii au un mandat uh, din partea ONU și ei furnizează armele pentru armata din Republica Centrafricană și există oarecare neliniște acolo din această cauză. De aceea poate ar trebui să ne gândim atunci când vorbim despre noile noastre instrumente, pentru că se vorbește de acest nou instrument de securitate. Uh, avem programe care să fie rezonabile dacă tot le finanțăm. Dacă vrem să formăm o armată, trebuie să ne asigurăm că aceasta poate fi și funcțională. Sunt multe investiții internaționale în Republica Centrafricană. Este un mediu foarte dificil punct de vedere economic, nu am decât admirație pentru staful delegației noastre, pentru domnul ambasador, staful ECO, pentru că acolo nu au voie să își ia familia cu ei, nu au voie să aibă vizite. Situația de securitate este uh, cea mai uh, serioasă în câte am văzut și eu cred că ar trebui să susținem pe acești oameni, poate să le oferim concedii mai lungi și mai multe susținere într-o astfel de situație. Ne-am gândit la mai multe acțiuni ca follow-up la misiunea noastră, mai multă susținere pentru Parlament, adunarea națională și membrii acesteia. Unii au fost foarte impresionați sau impresionanți, au ales să se întoarcă în țara lor pentru că vor să lupte pentru ea. Apoi, mandatul pentru misiunea de formare a Uniunii Europene trebuie renoită. O idee ar fi fost de a avea o întâlnire comună cu Comisia SEDE pentru a discuta acest lucru și mai trebuie să spun că condițiile de viață a oamenilor pe care îi trimitem acolo să se ocupe de formare sunt foarte scăzute. Dacă vreți să atrageți persoane care să meargă acolo, să facă această treabă, trebuie totuși să avem grijă și la condițiile de viață. Mă uit acum și spre colegii care activează pe partea ACP. Poate că s-ar putea discuta și în adunarea parlamentară comună despre Republica Centrafricană, pentru că una din plângeri a fost aceea despre rolul uh, țărilor vecine în a găsi o soluție pentru acest conflict. Altă solicitare care ne-a venit uh, în teren acolo a fost aceea ca Uniunea Europeană să fie mai vizibilă Vom avea, sper, o întâlnire cu doamna Mogherini cât de curând. Trebuia să aibă loc în februarie, dar dânsa a fost bolnavă atunci, pentru că ne-am dorit mai multă susținere din partea SAE sau a Comisiei pentru a asigura că donatorii nu-și pierd interesul pentru Republica Centrafricană. Pentru că există acest pericol. După ce s-a investit totuși așa de mult acolo, progresele nu sunt încă vizibile pe cât ar trebui. Mă voi um, opri aici. A fost o vizită greu de organizat. Mulțumesc stafului nostru, așadar. Văd că este și domnul Schaffhauser aici. Știu că știe multe despre Republica Centrafricană, poate că are multe de adăugat, la fel și Norbert. Însă mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă misiunea noastră. Deci, domnul Schaffhauser acum. Merci, madame la, la président. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, am petrecut în această țară mai multe zile în cursul a patru misiuni din decembrie până acum, în total 15 zile. Vroiam să văd ceea ce se poate face cu o țară care acumulează toate dificultățile. Pentru că așa este. Voi reveni asupra trei puncte. Securitatea și dezvoltarea, fondul BECU și uh, dinamica regională. În ceea ce privește securitatea de dezvoltare. Am făcut o operațiune plină de bunăvoință, pot să spun chiar așa, cunoscând militarii care s-au ocupat de ea, dar din păcate, după cum ați subliniat și dumneavoastră, nu sunt dotați cu arme, nu au cazerne, Militarii pe care i-am format, în ciuda bunăvoinței lor, nu putem să spunem că dau dovadă de eficiență. Eu cred că trebuie neapărat să revizuim instrumentele nu putem, pe de-o parte, să vorbim despre dezvoltare și, pe de altă parte, securitatea și militarul pe partea cealaltă. Nu putem vedea securitatea și militarul decât și partea militară decât împreună. Vreau să vă amintesc cât cheltuiește ONU, un miliard de euro, pentru o eficiență, după cum vedem, foarte dubitabilă, pentru că chiar la Banghi vedem acum că sunt uh, Uh, autorități, sunt uh, cartiere care sunt controlate, controlate în continuare. Și deci, în aceste condiții, ar fi suficient să avem un batalion mobil. Noi propusesem trei batalioane mobile. Acesta este un studiu pe care îl făcusem uh, cu rușii, cu americanii și francezii era suficient să punem pe picioare un batalion mobil pentru 150 uh, de persoane pentru ca să asigurăm uh, securitatea pentru mulți. 60 de milioane a fost costul global, dar costul anual, cu tot cu asistență din partea celor mai buni specialiști, a fost cam de 20 de milioane. Deci, trebuie să punem în paralel ceea ce cheltuim noi în Națiunile Unite și ceea ce s-ar putea realiza de către trei uh, puteri care au analizat situația Franța, Rusia și Statele Unite și care spun că cu un batalion mobil de 850 de persoane, ar trebui 3-4 uh, de acest tip însă, pentru toată țara, am putea să realizăm cu un cost mult mai mic o securitate absolută, înțelegeți? Absolută. E vorba de militari profesioniști care știu despre ce vorbim, care au obișnuința acțiunilor și care ne spun exact acest lucru. Trebuie totuși să ne punem întrebarea de ce nu reușim, pentru că suntem în anumite proceduri care nu ne permit așa ceva. Pentru că ceea ce fac Națiunile Unite nu este eficient, fie că e vorba în RD, de RDC sau de Mali sau de alte țări, și trebuie să analizăm de ce am înregistrat astfel de eșecuri, de ce nu reușim să ieșim din logica eșecului. Noi am ajuns la o coordonare a celor trei puteri care sunt capabile să intervină. Militarii ne spun exact ce trebuie făcut, cum trebuie făcut și cât costă. Apoi, fondul BECU. Ați fost aici acum, ați fost acolo două zile. Eu am fost 15 zile. Comentariile făcute de către Curtea de Conturi European despre acest fond sunt absolut pertinente și spun că statul trebuie să fie asociat, ceea ce nu este cazul, chiar dacă vi se spune altceva. M-am întâlnit cu șeful de stat, m-am întâlnit cu premierul, cu uh, ministrul acestui plan, cu ministrul apărării. În total, 15 ore cred că am petrecut cu ministrul apărării fondul BECU este adaptat sau nu? Nu, este neadaptat. Pentru că există ONG-uri și ajută ONG-urile și agențiile de dezvoltare, dar nu colaborează cu statul. Așa cum am spus-o de mai multe ori, nu se poate face dezvoltare fără o susținere din partea guvernului. Guvernul este în afara circuitului la acest fond și atunci când propun Comisiei Europene, deci uh, responsabilei ca să adapteze fondul, mi se spune că nu se poate. Acum am cerut un nou uh, randevu cu domnul Manservici, pentru că dânsul îmi spunea că se poate și responsabilul îmi spunea că nu se poate. Dacă nu se poate, eu care am mobilizat 100 de milioane de fonduri private pentru ca să meargă pe lângă fondurile publice, nu se poate să nu punem pe picioare proceduri. Momentan nu pot să merg acolo pentru că nu uh, avem, sistemul este blocat. Deci nu putem finanța partea privată și partea publică. Trebuie să se reglementeze mai întâi, pentru că întreprinderile au avut anumite reticențe din motive de securitate, dar fiind că nu mai avem uh, securitate la Banghi, e foarte greu să lansăm dezvoltarea și trebuie ca fondul BECU să funcționeze nu numai uh, cu uh, statul, ci să existe un fond în care statul uh, Republicii Centrafricane să fie asociat. În gestiune, în organizare și statul, președintele Republicii și-a asumat toate responsabilitățile pentru ca să-mi spună că este gata să întocmească o comisie ad hoc și pentru ca aceasta să se întâmple în transparență. și, în schimb, alții îmi spun că nu se poate. În schimb, directorul pentru dezvoltare, care tot uh, comisia o reprezintă, spune că se poate. Nimic însă nu poate fi realizat în domeniul securității dacă nu există o dinamică regională. Ce facem noi pentru ca să lansăm dinamica regională? Sigur, avem G5-ul, iar uh, Republica Centrafricană nu face parte din el. Ce facem cu Camerunul? Ce facem cu Republica Democratică Congo? Cum vrem să avem o abordare globală, pe de o parte pentru securitate și pe de alta pentru dezvoltare? N-ar trebui mai degrabă să acordăm credite pentru a putea pune pe picioare proiectele în cadrul unei dinamici regionale? Acestea sunt subiectele pe care le-am abordat ultima dată. Vedem că funcționează mai degrabă bine în coasta de Fildeș și în Africa de Vest, în Africa Centrală nu există însă această dinamică regională. M-am întâlnit cu fostul responsabil din partea politicii, la cărui nume nu mai îmi revine acum, care ne-a spus că lucrurile stau pe loc, că nu se poate spune că se fac progrese. Cum putem face pentru a relansa dinamica regională? Iată cele trei subiecte pe care eu vreau să menționez câte ceva. Dar sunt pesimist, pentru că lucrurile se întâmplă cum am prevăzut. Spuneam în decembrie că situația din punct de vedere al securității se va degrada și așa a și fost. Spuneam că nu avem instrumentele adaptate. Aceste instrumente nu suntem gata, chiar dacă directorul pentru dezvoltare mi-a spus că este cazul. Avem videoul pe care l-am trimis și autorităților. Ne-a spus că putem să punem pe picioare fondurile structurale în parteneriat, dacă este necesar, chiar cu guvernul. Și dacă punerea în aplicare nu se întâmplă, atunci toate proiectele pe care le-am pregătit cu guvernul, partea publică din ceea ce poate duce la investiții private, nu va putea să ajungă la finalul proiectului și aceasta este, e nevoie de electricitate, de uh, infrastructura străzilor sau pur și simplu de un ambator. Nu pot să fac un ambator și străzile și electrificarea uh, și rețeaua de electricitate și să mai rămân rentabil. Și nici securitatea nu pot să o îmbunătățesc. Și în al treilea rând, nu există dinamică regională. Dinamica regională este fundamentală pentru securitate. Uh, Împreună cu reprezentantul securității din Camerun am uh, fost într-o misiune. Îl cunosc, cunosc această țară, 10-15 ani am lucrat în ea, tot timpul mergând în misiuni. Nu există la nivel regional un plan pentru securitate, dezvoltarea rămâne la frontieră până la urmă. Cum vreți ca dezvoltarea Banghiului să se gândească în afara zonei de 450 de kilometri? Uh, în afara frontierei, deci de fapt pe mai multe țări uh, în același timp. Îmi pare rău că v-am ocupat foarte mult timp, dar uh, am pus foarte mult suflet în această problemă și oarecum îmi exprim și disperarea. De aceea vă dau aceste informații și sper că în ciuda tuturor acestor probleme să găsim o soluție. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. O să dau cuvântul Comisiei. Să nu uităm că există un fond BECU, dar există și un fond EDF care este semnat uh, cu guvernul. Deci zic că și aici uh, sunt multe de obținut, pentru că este mai mare portofoliul acestui al doilea fond și include și serviciile publice. Dar haideți să dăm cuvântul Comisiei uh, să răspundă. Am schimbat puțin agenda și nu știu dacă o să avem oamenii de la Comisie deja în sală pentru ca să ne ia a răspunsul, dar Norbert Neuser dorea să ia cuvântul și dânsul. Da, mulțumesc. Vreau să completez doar anumite puncte care m-au frapat pe mine. Nu am fost până acum în nicio țară în care distrugerea în capitală din, part, din cauza războiului civil și a neliniștii să fie atât de vizibilă și de completă. Există îmbunătățiri, avem și ONG-urile și Națiunile Unite care au, s-au implicat pentru mii de oameni și situația lor s-a îmbunătățit. Totul ține de securitate și domnul Schaffhauser a avut dreptate când a spus același lucru. Fără siguranță nu există nicio dezvoltare și securitatea nu poate să fie garantată momentan decât în anumite părți ale capitalei. Cum se poate îmbunătăți situația? Care este rolul ONU? Cum pot să se implice mai mult? Care este rolul pe care ar putea să-l joace și Franța și alte state membre care se implică. Nu vreau însă să dau eu acum judecăți de valoare în legătură cu aceste aspecte. Însă, în legătură cu susținerea bugetară, am primit răspunsuri foarte clare. Fără susținere bugetară nu se poate să mai vorbim de un stat. Această formațiune e atât de fragilă încât avem nevoie de structurile statale pentru ca să o menținem în picioare, cu un guvern și cu un parlament. În legătură cu misiunile de formare. Linda, ai spus tu deja cele mai importante puncte. A fost destul de înspăimântător să vedem cât de motivați sunt formatorii care au fost trimiși de către noi acolo și cât de dure sunt condițiile de viață. E de, incre- de necrezut cum au putut oamenii să reziste atât de mult acolo în mesiunea de formare și cei care sunt formați în același timp din uh, Africa, din regiunea centrală africană, sunt foarte motivați, dar instrumentele de care dispun sunt foarte modeste. Am văzut uh, un exercițiu în care s-au uh, antrenat pentru avansare pe câmpul de luptă și pentru retragere, fără muniție fără să aibă, de fapt, cele necesare. Deci când facem astfel de misiuni, trebuie să ne asigurăm și ca toate mijloacele să fie la dispoziția celor care se formează. A fost foarte surprinzător că Rusia, care nu prea era prezentă în Republica Centrafricană și în general în Africa Centrală, deodată furnizează armata cu arme. În legătură cu ce a spus domnul Schaffhauser, e foarte impresionant ce spuneți, dar n-am înțeles foarte bine rolul și funcția în care dumneavoastră mergeți în Republica Centrafricană, mergeți în vizită privată, mergeți uh, invitați de întreprinderi, colaborați cu întreprinderi, aveți sarcini din partea guvernului francez sau care este situația? Sunt lucruri destul de neclare aici. Văd în, deși vă dau o dreptate pe multe puncte de conținut, Aș vrea să știu când vă spuneți de noi, cine sunteți dumneavoastră noi și de unde vine angajamentul de care vorbeați. Mulțumesc. O frază vă rog ca să răspundeți. Am fost timp de 20 de ani președintele Institutului pentru Cooperare și Dezvoltare care intervine în această zonă. Într-adevăr, pentru guvernul francez am uh, derulat și desfășurat o serie de misiuni. În al treilea rând, am fost la originea programului de descentralizare în Africa. Aceasta face parte din CV-ul meu și uh, puteți să vă uitați. Și, uh, deci, am uh, prezentat împreună cu reprezentanți francezi aceste puncte de vedere din domeniul securității, în speță chiar cu unii militari care lucrează în securitate și dezvoltare. În al doilea rând, în uh, nume privat, am fost acolo pentru că sunt convins că trebuie să punem uh, pe picioare o dinamică în ceea ce privește fondurile de investiții pentru a dezvolta investițiile private. Am încercat să mobilizez prieteni care sunt finanțiști pentru a putea să mișcăm lucrurile în Africa. Am încercat să mobilizez o comunitate care se află în momentul de față în Emiratele Unite, unde avem uh, oameni din toate țările și din țări europene, Franța, dar nu numai Franța, și oameni din Emiratele Unite, dar și oameni din Statele Unite și oameni care vin din Asia, pentru ca să încercăm să vedem ce e de făcut pentru a lansa un fond de investiții privat pentru țara cea mai uh, vulnerabilă. I-am prezentat directorului pentru dezvoltare, opțiunile, am dat un rezumat, un raport al misiunii mele în ceea ce privește investițiile private care se pot face, dar și uh, ceea ce trebuie făcut am spus din perspectivă publică. Numai pletind publicul cu privatul se poate obține o investiție în domeniul uh, privat. Securitatea este o condiție pentru dezvoltare și dincolo de un proiect uh, există și investiții publice. Dacă aceste investiții publice nu sunt și ele făcute, nu putem să intervenim cu investițiile private. Și am făcut o analiză caz după caz pe diferite sectoare. Vă mulțumesc! O, am început discuția numai cu mine și domnul Venta în sală și a crezut că putem să trecem repede peste punct, punct și acum trebuie să trecem la următorul punct. Digi Defco este aici, poate dorește să răspundă la întrebări sau la să comenteze? Marta Cahuda este aici de la Digi Defco și cineva de la ECO, dacă doriți să spuneți ceva pe scurt, după aceea trebuie să trecem mai departe la prezentarea studiului. Pentru cei care au venit mai târziu, am schimbat puțin uh, ordinea și vom trece după aceea la fondurile fiduciare. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun în primul rând, mulțumesc foarte mult pentru misiunile desfășurate, mulțumesc pentru vizita dumneavoastră și implicarea dumneavoastră și motivarea de care ați dat o vadă pentru cauza centrafricană, care este salutată de întreaga delegație. Salutăm și noi rapoartele în care ne-a oferit uh, o idee foarte bună despre activitatea care trebuie să continue din partea Uniunii Europene. Am uh, salutat și comentariile pozitive pe care le-ați făcut uh, din partea stafului delegației și puteți să vă fiți siguri că aceste mesaje vor fi transmise colegilor și uh, mulțumesc și pentru îngrijorările pe care le-ați transmis în această reuniune. N-am vrut să ocup prea mult spațiu, dar vă mulțumesc. Mulțumesc, Digi Eco. Dorește să spună ceva? Nu este cazul. Bine, atunci uh, așteptăm să se continue proiectele Poate unele dintre ele vor trebui să fie discutate cu Federica Mogherini. Am avut speranța să se întâmple acest lucru în martie și dacă putem să obținem o reuniune, o să o facem și dacă nu, uh, o să vedem uh, ce se poate face. Ideea acestor misiuni este să folosim informația. Avem uh, un nou program și instrumente noi unde putem să plătim, de exemplu, din el uniformele pentru soldați. Putem acum să părăsim punctul 10 și să mergem la ultimul punct, dar care este punctul 9. Atât Senegalul cât și uh, Republica Centrafricană sunt legate de punctul 9, supravegherea și gestionarea fondurilor fiduciare ale UE. Vom avea un studiu pe care ni va prezenta oaspetele nostru, pe care rog să vină aici sus. E vorba de un studiu de la Centrul de Studii Politice Europene CEPS despre transparență democratică, provocări și practici din partea fondurilor fiduciare. Studiul a fost deja prezentat Comisiei pentru Control Bugetar și Comisiei pentru Bugete și acum avem și noi această prezentare. Raportul e foarte interesant și cred că este foarte util pentru colegi să audă câteva din comentariile care s-au făcut în această reuniune la Comisia de Bugete. Eu am avut uh, impresia că nu ați avut prea mult timp să luați cuvântul pentru că deputații au făcut o introducere de 10 minute, așa că eu nu o să fac aceeași greșeală, voi tăcea acum Vreau să știu dacă colegii au studiul și dacă a fost circulat studiul. Studiul pe care trebuie să-l prezinte. Vreau să știu dacă colegii au primit aceste, aceste studii sau dacă s-a transmis o versiune online. Puteți să vă asigurați că ați primit acest uh, studiu și dacă nu, să fie trimis pe mail? Da, cineva din staff poate să trimită acum deputaților studiul pentru ca să-l aibă la îndemână, vă rog. Și îl invităm pe oaspeții noștri să ne prezinte studiul, doamna Vosilut, Lute și domnul Nunes, care ne vor prezenta concluziile studiului. Când v-am ascultat, ați menționat puncte foarte importante. Fondurile fiduciare se discută și ca parte a următorului CFM. Dacă să fie sau nu fonduri fiduciare parte din CFM sau dacă trebuie să avem fonduri fiduciare pe statutul fondului BECU sau dacă trebuie să avem mai multe fonduri fiduciare precum cel pentru Africa, dacă sunt utile și cum pot fi integrate ele în programul de bază. Acestea sunt aspectele despre care noi vom vorbi. Nu știu cine dorește să ia cuvântul mai întâi și cine dorește să ia cuvântul. Vă rog. Uh, thank you, Madam Chair. Thank you, uh, MEPs who are here present. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc și colegilor din uh, comisie pentru prezență. Am realizat acest studiu cu privire la fondurile fiduciare ale UE și ne-am uh, concentrat în special pe supravegherea, managementul și înființarea acestor fonduri fiduciare. Ok, does it work? How it works? Sorry, how it yeah, works? Oh, I don't know. Somebody, Carol, can you help? How Okay, good. Ah. Okay, good. Ah, okay, okay. Okay. Um, yeah, so the scope of, uh, of the study included mainly these. În studiu am inclus aceste elemente pe care le-am uh, evaluat, așa cum ne-a solicitat Parlamentul European prin intermediul Comisiei de Control Bugetar. Este deja a treia prezentare și ne bucurăm că este atâta interes pentru studiul nostru, deci nu le scriem chiar degeaba. A fost un uh, efort de colaborare. Au existat uh, două unități uh, de la CEPS care și-au unit eforturile. Vedeți care sunt și autorii studiului. Și de aceea Jorge mi se va alătura puțin mai târziu și va prezenta și alte experiențe ale altor agenții ONU, ale Băncii Mondiale și ale altor fonduri fiduciare, vorbind despre modul de operare al acestora. În evaluarea noastră cu privire la guvernanța și supraveghere, ne-am concentrat pe patru fonduri fiduciare ale Uniunii Europene. Toate acestea au fost înființate ca fonduri fiduciare de urgență sau post-urgență. Și um, aceasta a fost o constatare importantă. și uh, am uh, avut și mecanismele um, Comisiei pentru refugiații în Turcia. Mi s-a părut interesant uh, să comparăm aceste elemente diferite, să vedem care sunt uh, elementele comune și diferențele între uh, fondurile înființate în afara um, fondului Uniunii Europene și în um, Turcia. Practic, unele au fost înființate datorită priorităților politice și în special în prisma declarației UE-Turcia. Am efectuat această evaluare ținând cont de valoarea adăugată adusă în uh, lumina unei mai bune legiferări. Be enhanced as a budgetary authority and that pe de altă parte, s-a vorbit și despre rolul Parlamentului European ca autoritate bugetară. Uh, și am vorbit și despre rolul altor agenții uh, ale Uniunii Europene în derularea acestor fonduri fiduciare. Uneori este foarte greu să verificăm ce se întâmplă exact pe teren și de aceea trebuie să existe această bună administrare. Vrem să subliniem faptul că nu a fost uh, un audit, nu a fost un studiu de impact și nu a fost o evaluare de calitate a proiectelor. Totuși am ținut cont de raportul Curții Europene de Conturi, care cuprindea concluzii și sugestii foarte utile la care făcea referire și unul dintre colegii dumneavoastră. Methods used for to implement the study. Metodele studiului au fost uh, analiza datelor calitative. Okay we want, yeah, but we, we want to stress that Vrem să subliniem faptul că a fost un proces interactiv. Este important să vă prezint și calendarul studiului. Am acoperit evoluțiile începând cu septembrie 2017 Știm că între timp Comisia a elaborat noi rapoarte anuale care nu erau disponibile la momentul în care am desfășurat noi studiul. Este important faptul că ne-am bazat nu doar pe datele disponibile online și pe documentele oficiale, ci am avut și discuții tip focus group cu societatea civilă și um, organizațiile internaționale care beneficiază de astfel de fonduri fiduciare. Uh, Astfel am vrut să vedem cum funcționează aceste fonduri în practică. Și am identificat și câteva probleme. În această prezentare ne vom concentra în special pe două fonduri fiduciare ale UE. Primul, cel referitor la Africa, care are legătură strânsă cu summitul UE Africa de la Valeta. Este vorba despre un fond fiduciar de urgență bazat pe Fondul European de Dezvoltare. Deci, în acest fond, Parlamentul European uh, nu poate să implementeze un control parlamentar ex ante. Această oportunitate apare atunci când uh, se transferă fonduri de la um, Cooperarea pentru Dezvoltare la un astfel de fond. Ne concentrăm de asemenea și pe fondul BQ, Ați auzit deja despre el. Este tot bazat pe Fondul European de Dezvoltare. Este un fond de urgență. Am analizat uh, care sunt condițiile pentru crearea acestor fonduri. Este clar, vorbim despre regulamentul financiar al Uniunii Europene. Astfel de fonduri pot fi create pentru situații de urgență sau situații post-urgență. Și în astfel de situații, Comisia Europeană are mai multă um, marjă de manevră pentru a interveni prin acte delegate. Sau există fonduri pentru acțiuni tematice. În uh, cazurile de urgență și post-urgență, Parlamentul European trebuie să fie consultat în prealabil. Deci este vorba despre un control parlamentar ex ante. From financial regulation that EU trust funds should show Regulamentul uh, financiar uh, spune clar că aceste fonduri fiduciare trebuie să aibă o, o plus valoare clară și trebuie să respecte principii precum uh, management financiar solid, egalitate de tratament, proporționalitate și așa mai departe. Așa cum am auzit, fondurile fiduciare au ca scop creșterea vizibilității UE în țările de origine sau țările în care au fost implementate. Și, bineînțeles, trebuie să asigure și vizibilitatea politică a statelor membre ale Uniunii Europene. Și, în plus, trebuie să ofere și niște avantaje. Datorită flexibilității, deciziile pot fi luate mai rapid. Totuși, în studiul nostru am aflat că fazele de negociere durează la fel de mult sau poate chiar mai mult uh, ca și instrumentele normale de cooperare pentru dezvoltare. Vrem să subliniem că toate aceste mecanisme operează în vremuri de criză și natura lor este una excepțională. people here know. Yeah. yeah. Maybe go on to the findings. Yeah. Um, so what we raised in our study is uh, is the EU trust funds the most appropriate. Noi am uh, abordat în studiul nostru care este fondul uh, sau instrumentul cel mai potrivit în funcție de situația respectivă și dacă există anumite nevoi presante. Fondul fiduciar uh, BQ a fost uh, susținut și de raportul Curții Europene de Conturi. Însă, în acest caz, Comisia nu a efectuat o analiză formală pentru crearea lui și nu a existat uh, o analiză cuprinzătoare a nevoilor. Totuși, Curtea Europeană de Conturi a considerat că acest fond este adecvat având în vedere situația respectivă pentru că Republica Centrafricană era subfinanțată uh, din programele de dezvoltare comparativ cu celelalte țări. Și um, rapoartele OCDE au menționat acest lucru. În plus, exista acea situație a guvernului de tranziție, din cauza căruia era imposibil uh, să se încheie un uh, program indicativ național finanțat din Fondul European de Dezvoltare și asta reieșea din uh, raportul Curții de Conturi la articolul 14. A fost o măsură excepțională și astfel s-a creat fondul fiduciar pentru fondul fiduciar BECU. Totuși, am fost de acord cu analiza Curții de Conturi cum că aceasta nu ar trebui să devină o procedură standard. Și se vorbește aici uh, despre faptul că fondurile fiduciare europene sunt uh, create în situații în care există deja o finanțare pentru dezvoltare din partea UE și pentru a nu crea confuzie în rândul uh, beneficiarilor sau al țărilor implicate, ar trebui să evităm cât se poate de mult astfel de situații. Ar trebui să evităm uh, suprapunerea măsurilor sau adiționalitatea regulamentul financiar vorbește despre această adiționalitate. Este unul dintre criteriile care trebuie îndeplinite. Dar pentru că nu a existat o evaluare structurată formală, a fost greu de evaluat acest criteriu și a fost greu de monitorizat uh, implementarea proiectelor. Nu au existat repere, nu au existat obiective stabilite la început în raport cu care să măsurăm implementarea proiectelor. EU Trust Fund uh, for Africa was uh, also set up as emergency trust. Fondul pentru Africa a fost tot unul de urgență. Aici există o dimensiune continentală mai degrabă. Fondul acoperă aproape jumătate din continent și s-a pus întrebarea care a fost urgența pe care trebuia să o abordeze acest fond în Africa. La început uh, a fost uh, dezvoltat pentru regiunea Ciadului și Sahelului, după care a fost integrată și dimensiunea pentru Nordul Africii și Cornul Africii. yeah, this also development in time uh, is kind of ob obvious even today, uh, and we say in our study. Noi în studiul nostru am spus că în Ciad și Sahel prioritățile au fost mai degrabă legate de dezvoltare și nu de migrație. Însă situația s-a schimbat recent, pentru că avem acel cadru de parteneriat pentru migrație, în care sunt integrate și țările din regiunea Sahelului și Ciadul. Mi s-a părut important să subliniem și cauzele migrației ilegale care reprezintă, de fapt, o problemă de dezvoltare. Iar acestea ar trebui să beneficieze de finanțare din instrumentele pentru dezvoltare, precum FDE sau DCI. Fondurile fiduciare europene au o durată limitată, iar regulamentul financiar are niște dispoziții clare în această privință dacă vrem să implementăm instrumente de dezvoltare. Se pune problema dacă putem să ne bazăm pe această finanțare pe termen scurt. Și aceasta este o altă problemă pe care am abordat-o în studiul nostru. And uh, when thinking about uh, EU Trust for, for Africa, uh, we all... Referitor la Fondul pentru Africa, Dacă acesta abordează problema migrației, în special în nordul Africii și cornul Africii, mai degrabă acesta ar trebui să fie abordat ca un fond tematic și ar trebui cumva separat. Iată aici un grafic care ne arată structura de guvernanță și răspundere. Parlamentul European nu este observator pentru acordurile constitutive și comitetele operaționale. Fondurile fiduciare, de fapt, în ceea ce privește fondurile fiduciare, Parlamentul European are un uh, rol de supraveghere care și este invitat uh, în întâlnirile bordului. Totuși, membrii Parlamentului nu profită mereu de această ocazie sau uneori există probleme cu programarea întâlnirilor. Poate că este săptămâna de Strasburg, întâlnirea are loc la Bruxelles sau în afara Bruxellesului, în țările de destinație și atunci nu se potrivește programul. Mm-hmm.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 țin de controlul exante și răspunderea democratică. Toate deciziile sunt luate de comitetele operaționale în care Parlamentul European nu este reprezentat sau prezent. Practic, acesta este un demers executiv și de aceea credem că acest proces ar trebui să fie mai transparent și mai deschis. organismele ONU sau uh, alte instituții sunt prezente ca și observatori. În ceea ce privește răspunderea democratică ex post, am aflat că există rapoarte anuale prezentate Uniunii Europene și există rapoarte lunare și semestriale, iar Parlamentul European are dreptul uh, de a face o analiză în timpul procedurii de descărcare de gestiune. Da. da. Okay. Um, deci am considerat E oarecum dificil și îngrijorător de a continua crearea de fonduri fiduciare prin uh, proceduri de urgență și acest lucru în special în domeniul dezvoltării Permiteți-mi să preiau uh, eu acum pentru mm, Am auzit aici câteva chestiuni cheie. De ce au fost create aceste fonduri fiduciare? E o mare întrebare. În ultimii ani am constatat o multiplicare a acestor fonduri fiduciare peste tot. Uh, fonduri în afara bugetului UE, de întotdeauna oferat în afară. Și Aici se includ și fonduri din partea instrumentului de cooperare și dezvoltare. Deci un instrument precum Fondul European pentru Dezvoltare permite să uh, se sustragă controlului uh, Parlamentului European. Și iată de aici câteva tensiuni. Întrebarea este dacă să existe mai multe fonduri fiduciare pentru viitor, acum că tot vin discuțiile pe buget. Vroiam să subliniez că E o chestiune care trebuie verificată. De ce se creează astfel de fonduri fiduciare? Din cazul unei urgențe, e nevoie de mai mulți bani sau statele membre vor să aibă acces direct? Dacă ne uităm la fonduri fiduciare în întreaga lume, constatăm că este o tendință și statele membre ale ONU preferă deseori să facă finanțări pentru un fond fiduciar pentru că le oferă altă poziție în procesul decizional și în funcționarea acestui um, um, proces în comparație cu a um, acorda pur și simplu bani pentru agențiile internaționale. Deci am constatat că fondurile fiduciare răspund la urgențe. Întrebarea este dacă operează ca atare, vor continua să fie așa și dacă e într-adevăr justificat, ca în cazul celui pentru Africa, și apoi s-a extins pe migrație. Dar migrația este o problemă nouă? Sau uh, cât timp până va deveni o problemă normală? Și atunci, de ce nu a fost abordată chestiunea prin finanțarea normală dinainte? Și mai sunt și alte întrebări legate de fonduri financiare, fiduciare. Rolul efectiv al Parlamentului, de pildă. Dacă aceste fonduri se creează în afara procedurii normale, în alte părțile bugetului. Eu sunt uh, o persoană specializată pe buget uh, în um, principal uh, buget intern, dar aici problema este de guvernanță. Cum anume pot fi asociate această presiune a unei situații de urgență și cum anume poate fi integrată până la urmă urgența respectivă în bugetul normal. Au existat soluții unde fonduri normale au fost create ca fonduri externe și mm, au existat și situații unde o situație normală a degenerat într-o urgență. Mm, în ceea ce privește fondul financiar pentru Africa, da, sigur, trebuie finanțat, trebuie făcut ceva și cu această migrație care, mm, de fapt, acum se folosesc mijloace și pentru dezvoltare locală, se creează în afara procedurii normale, se folosesc și alte fonduri de finanțare. Și pe, păi, până la urmă este vorba și de corectitudinea lucrurilor. N-am să parcurg acum toate recomandările, însă am avut oarecare preocupări cum că aceste fonduri fiduciare pot deveni un fel de rutină pe viitor și nu se vor mai limita doar la urgențe. Pentru că, de îndată ce bugetul e strâns, apare acest risc. Dar și este privit ca un instrument primit în mediul căruia uh, anumite state membre ale ONU încearcă să recâștige controlul asupra acestor acțiuni. Și de aceea am vrut să vedem. Asta este problema că se creează o politică mai bună, pentru că chestiunea care ține de eficiență um, sau întrebarea legată de eficiență este dacă funcționau mai repede și mai bine aceste fonduri decât canalele normale. Și până la urmă, până unde se poate merge. Am văzut și în literatură această tendință atunci când statele încearcă să acționeze în politica lor externă. Așa, dacă încerci să faci politică externă uh, prin fonduri fiduciare, uh, atunci uh, ideea ca organizația internațională sau Parlamentul European să fie implicată nu prea se potrivește bine, nu? Acestea sunt mesajele cheie și apoi noi trebuie să avem grijă noi nu am făcut o evaluare a utilizării banilor, ci ne-am uitat doar la câteva reguli fundamentale de control și guvernanță. Deci nu evaluăm uh, fondurile fiduciare, ci am evaluat corectitudinea procedurilor. Și aici am găsit câteva semne de întrebare și am considerat că procedurile trebuie revizuite. N-am să trec acum prin toate lecțiile pentru că m-aș lungi prea mult. Am încercat să facem comparații cu, comparații cu alte fonduri fiduciare. Trebuie spus că cele UE sunt unice, oarecum. Am considerat că e foarte greu să facem aceste comparații între fonduri fiduciare și trebuie să avem grijă să nu confundăm aceste fonduri fiduciare cu cele care sunt create pentru vecinătate, facilitate de bei, uh, dar e foarte ușor să le amesteci, nu? Pentru că au nume similare. A fost însă foarte interesant de văzut că a existat această multiplicare a lor. e greu să înțelegi um, logica până la urmă. Avem fondul fiduciar pentru Africa. Uh, în două versiuni în limba engleză și în două instrumente. Unul fiind um, folosit de Banca Europeană pentru Dezvoltare și celălalt ca fond în afara bugetului normal. În câteva cazuri, am constatat și că există o anumită preferință pentru cooperarea cu statele membre, dar în anumite cazuri în diferite uh, foruri la nivel de decizie și la nivel de implementare sunt uh, aceiași oameni, deci nu ar trebui amestecată decizia cu funcționarea. Anumite agenții participă mereu și apoi apare această problemă a coliziunii. Am detectat câteva cazuri de acest gen. Și constatăm că da, avem proceduri de control democratic, în Uniunea Europeană și că acestea trebuie aplicate. Deci, sper că nu mi-a scăpat nimic, dar uh, pe final încă o recomandare. Ne-am considerat util de pildă faptul că la ONU și acolo există multe fonduri fiduciare și acolo au anumite probleme dar măcar au un portal, un birou și o formulă de raportare care este mai consolidată și un singur oficiu sau departament se ocupă de toate aceste lucruri, deci e, există mai multă claritate, un fel de birou unic de informare, ceea ce ar putea fi benefic și pentru UE. Există exemple bune și la nivel de ONU, chiar dacă au și problemele lor. Unii spun, sigur, dar ONU nu funcționează așa de bine, dar nu asta e ideea. Trebuie doar să deschizi acolo pagina de web și îți obții informația direct, mult mai simplu. Și de asemenea, mai recomandăm, recomandăm să se creeze un fel de astfel de portal unde să se regăsească toate aceste informații legate de fondurile fiduciare. Dacă aveți și întrebări în ceea ce privește viitorul bugetului, voi încerca să răspund. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că v-am grăbit, dar am vrut să mai avem timp și pentru întrebări. Aș fi trebuit să spun și colegilor că mâine se întâlnește Consiliul Director al Fondului Fiduciar UE pentru Africa. Și din păcate această reuniune are loc în timpul reuniunii noastre de comisie. Ignacio Corau ne va reprezenta acolo. Deci ne asigurăm că Parlamentul European se implică mai mult Uh, până și la nivel de statut al fondului. În trecut, uh, eram informați după eveniment. Iată că acum uh, suntem informați totuși în prealabil. La început, în 2014, a fost ceva mai dificil pentru că eram imediat după alegeri, dar de atunci lucrurile s-au îmbunătățit. Cine dorește să intervine? Iudița Argentini, domnul Schaffhäuser și Maria Häusel. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și CEPS pentru redactarea acestui studiu. Aș dori să mulțumesc și acestei comisii. și vrem să mm, spun că avem și un nou grup de lucru pe migrație unde vrem să înțelegem uh, aceste chestiuni. Sunt foarte utile pentru noi. Aș dori să știu dacă v-ați uitat și în viitor. Pentru că eu am următoarea îngrijorare. Este un fond de urgență și dumneavoastră a spus sub semnul întrebării uh, natura acestei urgențe. Însă dacă acesta se expiră în 2020, ce urmează, pentru că proiectele care sunt implementate în momentul de față deseori sunt implementate de donatori um, internaționali mari sau prin coopera- agenții în domeniul cooperării pentru dezvoltare legate de statele membre, unde în trecut aceleași proiecte erau făcute cu actori a societății civile din țările în curs de dezvoltare și am auzit plângeri cum că finanțarea lor n-a fost continuată, a trebuit să concedieze oameni. De pildă, organizații din Germania preiau anumite activitate. Ce se întâmplă cu infrastructura locală atunci în țările în curs de dezvoltare când aceste fonduri fiduciare ajung uh, la final? Domnul Schaffhauser. À vous. Je, je l'ai dit plusieurs fois, je suis Am spus-o deja de mai multe ori că, deși sunt pentru aceste fonduri, trebuie să schimbăm felul în care funcționează avem anumite atenții bugetare pe care trebuie să, să le înăsprim, pentru că altfel uh, vor intra în anumite uh, vor fi implicate acolo unde nu avem control. Apoi trebuie să continuăm în același timp și ajutorul umanitar care merge către ONG-uri este util în urgență, trebuie să ajutăm populația, e clar. Uh, nu asta însă va face diferența, dar trebuie să continuăm și cu ajutorul umanitar. Pe de altă parte avem ajutorul pentru dezvoltare și uh, ajutorul pentru securitate și dezvoltare, ceea ce justifică noile politici. Suntem în fața unor situații noi unde securitatea și dezvoltarea sunt asociate. Pentru aceasta e nevoie de un instrument, instrument adecvat și instrumentul fondurilor este un bun instrument dacă abordează și chestiuni de securitate și de dezvoltare în același timp. Aceasta fiind prima condiție. În al doilea rând, dacă poate să colaboreze și cu statul, adică să existe o codecizie cu ambii care să semneze momentul în care se face o cheltuială. Pe de o parte statul, pe de altă parte reprezentantul Uniunii la fața locului. Adică nu mergem uh, pe un buget global, ci mergem direct către proiecte de securitate și dezvoltare care trebuie, pe de-o parte, să asigure securitatea și, în același timp, să pune pe picioare strategii de dezvoltare economică. Acest instrument, fondul BQ, dar și fondurile actuale nu uh, îl permit, pentru că nu implică statul. Trebuie, în același timp, ca Parlamentul să nu fie în uh, năuntrul acesta uh, trebuie să fie, trebuie să facă extra bugetar, trebuie să înțeleagă că trebuie să fie implicat pentru că altfel va fi conturnat și întreaga gestiune financiară trebuie să rămână și ea sub control. Nu pentru că avem un fond de investiții trebuie să ne permitem să pierdem bani și trebuie să fim irresponsabili. Iată, așadar, eu cred că noi trebuie să ne gândim uh, cu adevărat la punerea în aplicare a instrumentului de securitate dezvoltare împreună cu statele africane, ne lăsând însă statele în cutia neagră a ajutorului bugetar, ci afectând acești bani imediat uh, către proiecte clare de, de ajutor pentru dezvoltare. Mulțumesc, Maria Hoibuch, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru uh, că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc că oaspeților pentru raport. Ceea ce am ascultat, pentru că l-am ascultat tot, se acoperă, văd eu, foarte bine cu critica pe care o facem noi aici, și anume că trebuie să vedem și că nu toți banii sunt supuși uh, contabilizării în fața Parlamentului. Ați uh, vorbit despre procedurile care se implică și că nu întotdeauna aceste proceduri sunt eficiente și câteodată există nereguli. Cred că Comisia este conștientă și am auzit și am uh, făcut, am criticat destul de mult și noi în ultima vreme. Întrebarea este dacă ați analizat cum poate să continue lucrurile pe viitor, mai ales având în vedere instrumentul unic pe care Comisia acum îl prevede pentru următorul CFM. Pentru mine, lucrurile sunt destul de clare când avem un instrument extern uh, comun cu 20% flexibilitate în cadrul acestor 20% de flexibilitate putem să uh, încercăm să introducem tot ceea ce se uh, poate face și prin fondurile fiduciare cu limita de timp de rigoare. V-ați uh, uitat și în această direcție? Sau v-ați uitat numai cum funcționează fondurile fiduciare în felul în care sunt ele acum organizate? Mulțumesc, nu mai sunt alte întrebări. Am și eu o întrebare. Unul din motivele pe care le invocă Comisia este că e nevoie de un fond fiduciar pentru ca și alții să poată să contribuie. Vreau să știu dacă dumneavoastră aveți o cifră despre cât de mult s-a contribuit din partea statelor membre sau de către statele terțe sau alte organizații. Vă dau cuvântul. Haideți să lăsăm să răspundă și după aceea dăm cuvântul la sfârșit comisiei. Vă rog, răspundeți la întrebări. O să răspund întrebărilor în engleză sau pot să vorbesc și în germană? dar voi, bine, voi vorbi în engleză, spune vorbitorul, ca să fie mai ușor. E foarte important să vedem mai întâi care este problema ajutorului pentru dezvoltare. De fiecare dată când se creează o măsură în urgență, ori se eternizează acea măsură sau dispare la un moment dat și atunci toată lumea se prinde că e o problemă. eu zic că e important ca cineva să analizeze care este situația cât de repede, să analizeze cum se pot transfera proiectele înapoi către grupurile din societatea civilă sau grupurile locale. Înțeleg că spuneți că vreți să derulați cât mai repede proiectul, că vreți să interveniți cu parteneri importanți, dacă aceasta este calea bună, da, poate e o idee bună, dar după aceea trebuie să existe și o anumită tranziție și trebuie să fie o metodă pentru aceasta. Eu nu văd foarte des o atitudine ca aceasta în care vedem că avem un fond de urgență și, să, și după aceea să vedem cum facem pentru ca aceasta să fie uh, absorbit și să vedem și care este fondul care va prelua ștacheta după aceea. Ștafeta, îmi cer scuze. Avem uh, mai multe întrebări despre utilitatea fondului, dar nu de multe ori sunt puse aceste întrebări atunci când sunt legate și de aspecte de securitate sau de urgență și urgență umanitară atunci de obicei nu avem flexibilitate. Acesta este și explicația pentru care bugetul european nu are capacitatea să răspundă fără un fond extern. Doar că atunci când se va reuși așa ceva, vom putea să răspundem și în situații foarte dificile când este implicată și securitatea. Cred că e adevărat, Uniunea Europeană se confruntă cu aspecte care înainte uh, în cadrul dezvoltării nu erau uh, prezente, pentru că lumea a devenit mai complicată la ora actuală și multe bugete nu fac față. Bugetul intern al UE nu era gata pentru o criză și uh, avem un buget uh, european care a fost dezvoltat în ambele cazuri pentru probleme de dezvoltare clasice, dar nu a fost dezvoltat pentru urgențe. Și acum întrebarea e dacă putem avea un buget pentru viitor care are flexibilitatea să reacționeze și uh, în urgență, fără să fie nevoie să trecem printr-o procedură foarte complicată sau să creăm instrumente noi. Iată de ce noi trebuie să ne punem întrebarea despre ceea ce trebuie să facem pe viitor. Am încercat să analizăm situația, dar, în primul rând, s-a pus problema țărilor care trebuie să fie implicate. Nu sunt foarte clare lucrurile aici. Știu că pentru uh, alte aspecte de ajutor de dezvoltare obișnuite, structuri uh, guvernamentale uh, sau fonduri fiduciare în care se împletește, împletește și BEI-ul sau Comisia sau alte bănci, la aceste foruri țările implicate în problemă sunt și ele parte din strategie. Deci nu cred că e posibil să facem doar copy-paste pe experiențele în care țara implicată este prezentă. Și chiar mă surprinde să purtăm această discuție. În legătură cu instrumentul unic, avem un motiv pentru care se creeze acest instrument unic și anume că avem foarte multe instrumente și atunci tendința e să ne concentrăm doar pe unul. Pe de altă parte, e și o cale de a mobiliza fondurile foarte repede când e un instrument unic, pentru că nu trebuie să mai fie cerută permisiunea de transfer din alte fonduri. Deci aceasta duce la mai multă flexibilitate, dar poate să creeze și anumite probleme, pentru că nu se poate garanta stabilitatea unor uh, domenii de finanțare flexibilitatea de 20% ar putea să rezolve astfel uh, problemele fondurilor fiduciare. Dar mă întreb dacă flexibilitatea este suficientă sau dacă e nevoie de un fond sau un procent de fonduri care să poată să fie mutat ușor dintr-un program în altul așa cum se întâmplă, de exemplu, și la bugetul uh, european, pentru că lumea nu vrea să taie bani de la agricultură și atunci trebuie să existe un transfer. Ca să evităm același lucru în bugetul pentru dezvoltare, se spune că da, se, dez- se uh, implică buget pentru dezvoltare, dar uh, există anumite urgențe mai mari decât celelalte. Și întrebarea e dacă putem din interiorul Uniunii Europene să încercăm să avem un fond care se finanțează este stabil și uh, va necesita foarte mulți bani pentru a putea să, să funcționeze. Fondurile fiduciare până acum nu au fost briliante pentru a atragerea multor banilor din partea statelor membre. Foarte mulți au contribuit cu 10.000 de euro, de exemplu, unii dintre ei. Există țări care au contribuit foarte puțin, iar apoi Uniunea Europeană trebuie să înceapă să transfere bani de la bugetul UE și să aștepte să contribuie statele membre. Și aici avem uh, exemple de la toate fondurile fiduciare, deci, de exemplu, așteptările planului Juncker, dorința de a crea un fond care să ofere și garanția contribuției statelor membre, fondurile fiduciare, în general, țările nu contribuie foarte mult, decât dacă este țara care a lansat fondul, care va fi puțin mai generoasă. Dar în final, nu cred că finanțările sunt considerabile și oricum nu se poate finanța numai din bugetul Uniunii Europene. Fondurile fiduciare însă ale acelea bune care să fie finanțate din ambele surse nu există chiar sau poate aveți dumneavoastră un exemplu. Doar uh, câteva cifre pentru fondul fiduciar BQ. Trei pătrimi din fonduri au venit din bugetul UE și numai o pătrime din statele membre. și mai puține state membre au contribuit față de Comisia Europeană la Fondul Fiduciar pentru Africa. 3,3 miliarde de euro, 2,9, deci au fost uh, cerute, 2,9 din partea Uniunii Europene și 400 de milioane din partea statelor membre doar. Deci da, Există adiționalitate și um, există o complexitate foarte mare și o așteptare foarte mare în care uh, proiectele trebuie să fie implementate. Aceasta um, au fost datele care au reieșit din, din sondajul uh, online pe care l-am organizat și pe, din organizațiile care au uh, fost în concurență pentru proiect și-au exprimat aici și frustrările lor. Mai există o altă dificultate, regula de 5% pentru administrarea fondului, pentru că numai 5% din fonduri pot să fie alocate, acesta fiind unul din motivele pentru care fondurile fiduciare ale UE a, sunt mai ieftine decât cele ale ONU. Dacă analizăm fondurile fiduciare și cum sunt ele gestionate, nu e foarte clar ce nu este inclus în costurile administrative, cum ar fi, de exemplu, echipa noastră, ofițerii noștri. Acestea sunt uh, întrebări pe care le-a pus și uh, Curtea de Conturi. Am învățat în cadrul acestui proces că foarte des ceea ce se întâmplă atunci când trecem prin acorduri care au fost delegate, că statele membre și agențiile de dezvoltare primesc fondurile, dar de multe ori nu sunt operaționale în țara respectivă și deci trebuie să semneze un contract cu organizații internaționale și după aceea organizația respectivă subcontractează anumite organizații locale și deci sunt nivele diferite care se împletesc în gestiune, ceea ce duce la anumite întrebări despre felul în care fondurile structurale sunt gestionate, asigurându-ne că se folosesc uh, pentru, pentru finanțare cele mai bune proiecte și cele mai bune fonduri. Fondul Becune a arătat că atunci când vrem să acționăm, concurența este foarte limitată și că acolo unde concurența a fost limitată, proiectele s-au pus pe picioare mai repede, contractele s-au semnat mai repede, organizațiile au putut interveni și intra în concurență pe baza um, competențelor sau a eficienței costurilor, ceea ce a dus la mai multă transparență. Just to come back to one. Sorry, because we have to finish at yeah, yeah. 6:30. Okay. I have okay. to bring. Yeah. Sorry, because I'll, yeah, I want to give the commission the floor. It's just... Vreau să dau cuvântul comisiei pentru că avem interpreți până la șase jumătate. Comisia, dacă dorește să ia cuvântul Didier Verse. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să răspund foarte concis la toate remarcile făcute Mulțumesc foarte mult pentru studiu și pentru valoarea adăugată pe care o aduce studiul. E foarte important pentru Comisie de fiecare dată să vedem așa ceva. Rolul Parlamentului European. Comisia Europeană se vede în serviciul Parlamentului European în guvernanța fondurile sale, iar Parlamentul European are rol de observator la um, gestiunea fondului fiduciar pentru Africa. Dumneavoastră a spus că următorul board, uh, ultimul board al uh, fondului, a fost uh, gestionată în așa fel încât Parlamentul să poată să fie reprezentat. În ceea ce privește dreptul de observare a Parlamentului în legătură cu acțiunile care se iau în cadrul acestor uh, fonduri, regulamentul financiar prevede ca fondurile fiduciare să fie instrumente de implementare a bugetului în domeniul acțiunii externe. Din acest motiv, procesul decizional de punere în aplicare a fondurilor fiduciare rămâne o prerogativă a Comisiei. Parlamentul European poate să își exercite dreptul de observare prin intermediul raportorilor către Comisie, un raport mm, lunar cu privire la punerea aplicare uh, a diferitelor fonduri fiduciare. Aici e vorba de un buget, de un document produs de DG Budget în legătură cu punerea în aplicare și resursele pentru fondurile fiduciare și rapoartele semestriale și acestea uh, sunt foarte importante în gestionarea fondului. S-a vorbit despre flexibilitatea și valoarea adăugată a fondurilor fiduciare. Dacă ar fi să ne uităm la fondul fiduciar pentru Africa, care a fost creat pentru a uh, întocmi uh, instrumente de punere în aplicare flexibile, rapide și care să răspundă unor situații de urgență trebuie să vedem că stabilitatea, de exemplu, în uh, zonul Sahel sau a Ceadului a fost de, pe, de curând urgenție și criza migratorie de asemenea. Nu vorbim uh, în studiul acesta despre rezultate și impact, dar fondul fiduciar a permis să ajute 3700 de persoane în desert, deșertul Nigerului și multe mii de persoane au uh, beneficiat de returnarea în țara de origine. Acestea sunt rezultate obținute deja azi. Cu ajutorul de dezvoltare clasic, așa ceva nu ar fi fost posibil. Pe de altă parte, fondul fiduciar luptă împotriva cauzelor profunde și de a strămutărilor uh, forțate ale migranților prin finanțarea unor activități economice de ocupare pe termen lung. E clar că misiunea din Senegal a arătat că aceste proiecte funcționează și este adevărat, am folosit proiecte performante care erau disponibile deja la statele membre, la agențiile statelor membre. În obiectivul său de flexibilitate și eficiență, Parlamentul a vizitat aceste proiecte și chiar acum putem spune că avem rezultate concrete. A trebuit să facem studii de identificare, de formulare, de programare pentru aceste proiecte. N-a trebuit să facem și de, dacă am fi trebuit să le facem, nu am avea rezultate precum cele pe care le-am înregistrat în Senegal. Să facem o analiză scurtă a termenilor între în Fondul Fiduciar pentru Africa și Fed, s-a văzut foarte clar că Fondul Fiduciar pentru Africa a fost mult mai rapid în operare față de cel european, cu 33 de zile pentru identificarea acțiunilor medie, 326 este media pentru celelalte instrumente de care dispunem și 180 de zile pentru contractare și am vrea să mai se, se reducă aceste zile. 400 17 zile sunt necesare pentru contractare în alte fonduri. Deci e evident că pe bază de cifre putem spune că funcționăm mult mai repede cu acest fond. Rolul agențiilor statelor membre acum și rolul statelor membre. Există un audit al Curții de Conturi care nu a arătat un conflict de interese din partea statelor membre și eu zic că e important să-l menționăm în cadrul respectării regulamentului financiar. Numai reprezentanții statelor membre beneficiază de un drept de vot și sunt interlocutori ai Comisiei Europene în cadrul comitetelor operaționale și în cadrul consiliilor de administrație. Unele agenții de punere în aplicare participă la aceste reuniuni punctual în calitate de observator. E adevărat că anumite agenții primesc și finanțări pe măsură, pentru că sunt prezente mai mult decât altele la fața locului, pentru că au mijloace importante de punere în aplicare, deci au o valoare adăugată foarte importantă pentru fondurile fiduciare și pentru că alte agenții trebuie să se deplaseze pe teren. Pentru o agenție, pentru un ONG să meargă la fața locului, înseamnă că are nevoie de timp, trebuie să recruteze staff, trebuie să aibă birouri, trebuie să înțeleagă țara. Acum însă noi acționăm în urgență, trebuie să putem să acționăm rapid, nu putem să așteptăm să se pună pe picioare o asemenea uh, asemenea mașinărie timp de 2 ani, 3 ani, cât ar fi necesar. Dar agențiile nu sunt eliminate. Deci noi încercăm să colaborăm cu ele și să le ajutăm. Dar în urgența în care am lucrat până acum pentru semnarea contractelor în urgență, pentru prezentarea proiectelor, nu am putut să așteptăm luni de zile sau ani de zile înainte ca o agenție să se poată instala și să înțeleagă exact complexitatea realităților la fața locului. Este important și să vă amintesc că statele membre și, uh, din uh, contractele semnate de ele, 6 din 10 sunt încheiate de către societatea civilă, deci de ONG-uri. Societatea civilă nu se poate spune că nu este o parte importantă a fondurilor fiduciare. Prin intermediul fondurilor care merg direct către societatea civilă și către Națiunile Unite și agențiile statelor membre, mai mult de jumătate din fondurile fiduciare uh, sunt puse în aplicare de către societatea civilă internațională și locală. Și ca să revenim asupra punctului cu privire la statele membre, s-a participat cu 400, 400 de milioane de euro, putem să ne uităm la paharul plin sau gol pe jumătate, dar e clar că statele membre mai adaugă 4 miliarde, am cerut-o de multe ori, din păcate însă nu e cazul. 400 de milioane de euro e deja un efort foarte bun dacă ne uităm la ultimele cifre care au fost prezent, vor fi prezentate mâine la bord, la Consiliul de Administrație, Germania are 157 milioane, Italia 104 milioane și Republica Cehă depășește cele 10 milioane de euro. Danemarca 10 milioane, la fel și Polonia, mm, Olanda 26 și Franța 9 milioane de euro. Să fie clar, aici mai avem un fenomen inversat. Avem țări precum Polonia și altele pe care le-am menționat, care, cum ar fi Franța, în ceea ce privește adiționalitatea, aduc mai mult la fondul fiduciar. Da, voi accelera. ONU și fondurile fiduciare ale ONU. Fondurile fiduciare de care vorbim astăzi au permis ca Uniunea Europeană și Comisia Europeană să nu își investească fondurile în fondurile fiduciare ale ONU. Parlamentul European nu e vorba dacă are un loc în bordul fondurilor fiduciare ale ONU. Parlamentul European ar putea să aibă un control asupra fondului fiduciar al ONU? Toate acestea se întâmplau înainte, acum se discută, datorită unor fonduri fiduciare din partea Comisiei Europene. Dezbaterea are loc și e foarte importantă și pentru cetățenii europeni și e important ca și Parlamentul să poate să se avanseze fondurile fiduciare europene există și e bine să fie uh, accesibile. Să vorbim și despre portalul unic. Trebuie să știm că fondurile fiduciare au o coerență proprie într-un mediu care este de asemenea propriu. Ar fi greșit să creăm o structură paralelă cu o linie bugetară separată, cu un fond fiduciar care să nu facă parte din dialogul politic și care să aibă repere geografice pe instrumentele clasice. Deci coerența dintre instrumentele clasice ale dezvoltării și fondurile sale fiduciare e esențială. Și deci nu este din întâmplare că DigiNear sau DigiDefco se ocupă de ele. Toate aceste fonduri fiduciare sunt integrate cu delegațiile noastre, sunt integrate și în gestiunea unităților geografice. Mulțumesc! Știu că mai există anumite întrebări. Domnule Schaffhauser, puteți să așteptați o secundă, vă rog? înainte să vă puneți întrebarea în bilateral. Vreau doar să vă spun Cine vorbește la telefon? Putem să vă ascultăm în conversația, să știți. Statele membre contribuie cu bani bilaterali. Deci, în primul rând, întrebare dacă s au luat, s-au luat banii de la proiectele bilaterale și dacă ei cheltuie acest bani, acești bani uh, ei înșiși. Întrebarea este și de ce este atât de greu să aduci banii în aceste programe. Dar, în fine, toate acestea mai vor fi subiectele discuției noastre în următoarele programe. Mulțumesc foarte mult din partea Comisiei, mulțumesc oaspeților. Vom mai reveni asupra discuției. Da? Cineva de la comisie dorește să mai vorbească, da? Din partea cărui digi sunteți? Diginier. Aș putea să mai adaug câteva specificități? Bine, atunci să-i lăsăm pe interpret să plece. E foarte târziu, am încheiat reuniunea, îmi pare foarte rău. Interpreții trebuie să plece, este șase jumătate puteți să veniți să, la mine să discutăm în privat. Colegii doresc să încheie reuniunea. Mâine începem la 9 dimineața cu reuniunea coordonatorilor, voturi la 10 și 15. Mulțumesc! Îmi place!